Uh, good morning, uh, welcome in our uh, session. Bună dimineața, stimați colegi. Bun venit la ședința noastră de astăzi. Primul punct de pe ordinea noastră de zi este un schimb de opinii cu vicepreședintele Jirki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate. Acest schimb de opinii este parte a dialogului structurat. Vrem să discutăm astăzi progresele înregistrate în ceea ce privește programul de lucru al Comisiei De asemenea, vrem să discutăm soarta dosarelor legislative prezentate de către Comisie, dar uh, a căror discuție nu s-a terminat încă în Parlamentul European și vrem să aflăm și prioritățile pentru anul 2018. Aveți cuvântul, domnule președinte. Um, I have understood that Commission Mulțumesc foarte mult. Am înțeles că doamna comisar Pienkovska uh, a fost luna trecută uh, la comisie și nu cred că am foarte multe de adăugat la ceea ce a spus și aveți uh, ocazia să discutați cu doamna comisar Gabriel pe probleme legate de piața unică digitală. Dar aș vrea să folosesc această oportunitate în două scopuri. Mai întâi să evaluez principalele provocări pozitive pentru piața unică în anii următori care sunt chestiunile care cred că vor crea noi oportunități, dar în același timp vor pune și presiune pe autoritățile europene de reglementare pentru a adapta piața unică la o nouă situație, la o nouă lume. Și în al doilea rând, o să spun câteva lucruri despre procesele menționate de doamna președinte, de propunerile pe care deja le pregătim. Deci, dacă îmi permiteți, o să încep cu provocările viitorului. Dacă ne uităm la economia mondială, se identifică două megatendințe, nu doar europene, ci globale. Și ele vor uh, forma piața. Piața, va fi, piața mondială va fi diferită de cea de acum. Un, om, un megatrend este economia circulară, cel de-al doilea artific, eh, inteligența artificială. Ambele vor exploda, vor distruge piața așa cum o știm astăzi. Economia circulară eh, e un concept pentru care Europa a fost în avangardă. Suntem cea mai mare piață care, în mod proactiv, a încercat să vadă cum ar trebui schimbat um, mediul de reglementare pentru a crea stimulente și a stimula activitățile sectorului privat către o modalitate mai circulară de a face afaceri. Și a fost foarte interesant, fascinant să ne ocupăm de asta la comisie. Dacă vă uitați la cele mai bune practici de pe piața europeană începește modelele circulare de afaceri. Toate sunt uh, inovații ale sectorului privat și așa și trebuie să fie. Rolul legislatorului este doar cel de a facilita. Trebuie să identificăm stimulentele cele mai corecte, ce fel de regulamente trebuie să producem, dacă sunt uh, uh, zone în care avem nevoie de dereglementare mai degrabă de și mai multă reglementare ca să încurajăm sectorul privat să treacă de la modele liniare de afaceri la modele circulare. Voi da cel mai recent exemplu care este fascinant și care va avea un mare impact în ce privește dezvoltarea economiei circulare și anume strategia în domeniul plasticului care va fi adoptată în comisie, care a fost adoptată în comisie acum aproximativ 4 săptămâni majoritatea acestor decizii sau idei uh, sunt, legat, sunt propuneri legate de piața unică. De exemplu, am decis ca până în 2030 tot plasticul folosit pentru ambalaje în Uniunea Europeană să fie reciclabil. Deci ce planificăm să facem? Vrem să creăm niște standarde de calitate pentru uh, acest uh, material de plastic, de ambalaje. Pentru că acum sunt foarte multe tipuri, prea multe tipuri de plastic folosite și ele nu pot fi uh, din cauza calității care variază, nu pot fi folosite în diverse scopuri. Există de asemenea plastic care conține substanțe otrăvitoare și acesta, acesta nu poate fi folosit pentru ambalaje alimentare, dar poate fi folosit pentru alte tipuri de ambalaje. Deci trebuie să separăm diferitele tipuri de plastic dacă vrem să reducem uh, prezența și de aceea avem nevoie de standarde de calitate europeană și asta este o inițiativă a pieței interne, pentru că vrem să creăm o piață internă pentru uh, rezidurile din uh, plastic. De asemenea, vrem să creăm uh, standarde de calitate pentru plasticul reciclat. Numai 6% din consumul general de, de plastic este uh, plastic reciclat. Și aici, din nou, problema este că nu avem standarde de calitate pentru reciclare. Deci nu există, practic, o piață unică pentru plastic reciclat. Vrem să schimbăm această situație, așadar de ce vă spun toate aceste lucruri? Ca să vă arăt că economia circulară are uh, caracteristici diferite. Nu ar trebui să o considerați doar o chestiune legată de protecția mediului. Dacă reușim să facem față în mod corect provocărilor economiei circulare, asta va însemna că Produsul final va fi într-adevăr o lume mai curată, dar pentru a ajunge acolo avem nevoie de piața unică, avem nevoie de economia de piață care să funcționeze. Și această strategie privind plasticul este doar unul dintre exemplele asupra cărora, de chestiuni asupra cărora am uh, lucrat în ultimii ani. Dacă vă uitați la ce se întâmplă în China, vedeți că acesta este tipul de interpretare. Uh, China dezvoltă foarte proactiv uh, legislație pentru economia circulară și am putea să cooperăm cu ei pe acest uh, domeniu. Și aș spune că Europa este înaintea altor competitori pe chestiuni legate de competitivitate în domeniul circular. Din păcate, începește inteligența artificială, suntem în urmă. China și Statele Unite sunt lideri în dezvoltare uh, cu, advan- cu avantaje diferite. Bun, nu vrem să copiem modelul uh, din China, pentru că avem conceptul de respect al vieții private, care în China nu joacă un rol. Dar în Statele Unite și ei sunt înaintea noastră. Deci, uh, Inteligența artificială este o temă generală care afectează toate sectoarele, de exemplu, sănătatea, serviciile de sănătate, uh, aspectele analitice, mașinile care se conduc singure. Deci, inteligența artificială creează o nouă piață a serviciilor, nu doar a produselor. Și întrebarea care se pune este dacă Europa e dispusă să pună un accent mai mare asupra piața unică a serviciilor. Asupra piața unice a serviciilor. Știm cu toții că uh, și instituțiile europene, chiar și Parlamentul European au, au ezitat să îmbunătățească directiva privind uh, piața serviciilor din motive politice, dar din ce în ce mai multe provocări apar din partea unor tehnologii noi sau în schimbare și asta înseamnă că trebuie să fim mai gata, mai pregătiți decât am fost în trecut ca să armonizăm piața serviciilor în Europa, dacă nu vrem să pierdem uh, jocul încă de la început. Apoi, uh, dați-mi voi să mă, întor- să mă întorc spre viitor. Este un moment în care trebuie să ne concentrăm pe finalizarea implementării strategiei privind piața unică pe care am creat-o în 2015. Toate aceste lucruri vă sunt foarte familiare. Piața unică abordează o serie de slăbiciuni și se țintește domenii în care trebuie să îmbunătățim activitatea. De exemplu, domeniul liberei mișcări a bunurilor și serviciilor este cea mai importantă libertate pe piața unică. Procentele uh, sunt uh, covârșitoare. E un lucru bine cunoscut aici. În ciuda succesului general, mai sunt încă obstacole care împiedică cetățenii și companiile să folosească. Uh, cu o directivă adoptată anul trecut, încercăm să abordăm două probleme. Mai întâi, nerespectarea, nonconformitatea cu regulile armonizate UE și apoi uh, lipsa de recunoaștere uh, reciprocă începește serviciile. În acest domeniu avem și mai multă treabă de făcut. Prevederile transfrontaliere, uh, oferirea de servicii transfrontaliere este și mai puțin dezvoltată decât cea de bunuri. Economic vorbind, asta nu are niciun sens. Serviciile reprezintă două treimi din economia europeană și creează 90% din uh, locurile noi de muncă. Totuși, uh, ponderea comerțului intracomunitar este de, încă de, abia de undeva la 20%. Și asta ilustrează foarte clar provocarea pe care o avem în față astăzi, dar și în viitor, când uh, economia circulară va crea noi oportunități pentru piața serviciilor. Ca parte a strategiei pieței unice am luat o abordare foarte practică, propunând să fie mai ușor uh, pentru furnizorii de servicii să se ocupe de formalitățile administrative atunci când vor să meargă într-o altă țară și vor să ajute statele membre să identifice cerințele depășite în ce privește angajarea profesioniștilor. Comisia uh, este, rămâne angajată față de ideea îmbunătățirii pieței unice a serviciilor salutăm uh, în uh, înțelegerea provizorie uh, la care au ajuns colegislatorii marțea trecută și vă pot asigura că în restul mandatului nostru Comisia va continua să se asigure că beneficiile pieței unice ajung la companii și la cetățeni prin Uh, facilitarea unor uh, rezultate pozitive în uh, triloguri, inclusiv în pachetul serviciilor și propunerea pentru o singură poartă digitală, Digital Gateway. Totuși, vreau să spun foarte clar următoarele lucruri. Regret foarte mult votul de, de privind e-cardul la IMCO. E un vot care a respins propunerile făcute de comisie în ianuarie anul trecut. Prin această propunere, Comisia dorea să faciliteze uh, viața de zi cu zi a companiilor noastre, mai ales a IMM-urilor. Nu ne-am uh, atins uh, de regulile agreate acum un an, nu pe substanță, ci doar am, pe substanțele, doar am încercat să îmbunătățim procesul. Comisia ia notă de decizia Comisiei IMCO și va reflecta asupra următorilor pași. În orice caz, vreau să mulțumesc sincer raportorilor pentru eforturile făcute pe aceste propuneri. Raportul ar fi fost un pas înainte pentru funcționarea pieței unice a serviciilor. Stimați membri, dincolo de bunuri și servicii, avem mult de lucrat și pe achiziții. Este clar că o piață unică funcțională ar trebui să includă și problema achizițiilor publice. Există și aici foarte mult potențial care ar putea fi folosit într-un mod mai strategic. Știați că o parte substanțială din investițiile în economia noastră se fac prin achiziții publice, reprezintă o, o proporție importantă din PIB-ul UE. Achizițiile sunt un instrument puternic de utilizare a banilor publici într-un mod strategic ca să asigurăm servicii cât mai bune pentru cetățeni. Comisia a propus un pachet de măsuri în octombrie ca să îmbunătățească practicile în domeniu și să stimuleze statele membre să aibă abordare mai strategică. Mă bucură faptul că Parlamentul și în special această comisie au susținut propunerea, care sperăm că va da un uh, stimulent uh, suplimentar statelor membre pentru a aborda această problemă într-un mod strategic. În fine, după cum vă amintiți, probabil, Comisia a luat măsuri pentru îmbunătățirea drepturilor uh, de proprietate intelectuală, geoblocare și orientări în legătură cu economia colaborativă, uh, eforturi de a armoniza și îmbunătăți uh, funcționarea pieței unice. În special, în ce privește drepturile de proprietate intelectuală, în noiembrie Comisia a adoptat un pachet cuprinzător de măsuri care să îmbunătățească aplicarea uh, IPR-urilor și uh, a drepturilor uh, de proprietate intelectuală. Și, de asemenea, a făcut eforturi suplimentare pentru a lupta cu pirateria. Prin acest pachet abordăm chestiuni legate de aplicarea, principiul tradițional de aplicare a legii și de protejare a valorii industriale. Rolul autorităților publice în a lupta cu încălcările uh, drepturilor de proprietate intelectuală este extrem de important atât intern cât și la nivel internațional. Nu în ultimul rând, Comisia uh, și-a prezentat inițiativa privind startup-urile și investițiile, legea insolvenței și taxarea și vedem și aici că tendințele se schimbă. Din ce în ce mai mulți cercetători decid să creeze companii de tip startup și să le dezvolte și datorită susținerii pe care au din surse private. Pentru a rezuma, Comisia a dat rezultate pe majoritatea componentelor strategiei. Ce mai rămâne sper să apară până în mai. În paralel, continuăm să urmăm politica noastră în domeniul aplicării legislației europene, conform principiului rezultate mai bune printr-o aplicare mai bună a legilor. Așadar, doamnelor și domnilor, deși deja am făcut foarte multe lucruri, mai avem uh, multe, o cale lungă de, de mers până să ne realizăm obiectivele și avem nevoie de susținerea Parlamentului pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar, foarte mult pentru intervenție și pentru prezentarea situației actuale. Aș vrea acum să dau cuvântul membrilor care doresc să pună întrebări. Domnul Schwab, vă rog. Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, este o plăcere să vă avem alături de noi astăzi domnule vicepreședinte, suntem puțini în sală pentru că au loc uh, concomitent o serie de ședințe în Parlamentul European. Dar mă bucur tare mult cu toate acestea că, iată, avem posibilitatea acestui schimb de opinii și punctele pe care le-ați menționat sunt absolut esențiale pentru viitorul economiei europene, pentru viitorul cetățenilor europeni și pentru tot ceea ce vrem să construim sau să menținem în Europa. Haideți să încep cu pachetul servicii prezentat de către Comisie. Deja am ajuns la un acord cu Consiliul pe marginea proporționalității. Eu am fost raportor pentru tema aceasta la Parlamentul European și sperăm să ne putem ocupa și de cea de-a doua parte, și anume notificare. Dar, când vine vorba despre e-card, cardul electronic, mă tem că există multă neîncredere între statele membre și neîncrederea aceasta trebuie să fie distrusă, să fie uh, eliminată. Raportorii uh, au făcut o, o treabă minunată, dar nu ne putem aștepta din partea raportorilor Parlamentului European să rezolve toate problemele, neînțelegerile existente la nivelul Comisiei, la nivelul Consiliului, etc. Noi avem aici uh, o competență europeană pentru uh, servicii și o competență națională pentru dreptul muncii. Avem uh, mai multe tipuri de contracte uh, se aduc atingere atât dimensiunii europene cât și dimensiunii naționale și atâta timp cât nu reușim să, să creăm ceva suficient de echilibrat pentru a nu uh, aduce atingere subsidiarității, nu, nu o să mergem înainte, nu o să putem elimina neîncrederea. Deci e clar că cu toții avem aceeași ambiție, ne dorim reguli legale, reguli uh, similare pentru toți, dar uh, problema e că, iată, subsidiaritatea în continuare este, este încălcată din perspectiva unora. Deci, e vremea ca, din nou, dumneavoastră, grupul, uh, colaboratorii dumneavoastră de la Comisia Europeană să lucreze asupra subiectului, să vină cu o propunere care, care să fie una uh, echitabilă, mai echilibrată pentru toți. Nu vă puteți aștepta ca noi să ne ocupăm de tot. Vorbeați despre strategia plasticului. E clar că avem o problemă în domeniul acesta, o problemă pe care trebuie să o rezolvăm în Europa. Eu nu sunt în favoarea noilor taxe, dar în același timp îmi dau seama că trebuie să explorăm posibilitatea acelei taxe pe plastic despre care vorbeați, pentru că această taxă, într-adevăr, ar putea proteja mediul înconjurător, dar și întări competitivitatea Mulțumesc. Mulțumim, domnul Danti. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să mă scuzați și dumneavoastră și domnul comisar pentru întârziere. Am, a trebuit să fiu a, prezent la o altă ședință, așa încât n-am putut să ascult prezentarea introductivă a domnului vicepreședinte. Totuși, Câteva observații din partea mea. În legătură cu pachetul privind bunurile, suntem foarte mulțumiți de propunerea Comisiei. Considerăm că am putea fi mai ambițioși, însă, și că s-ar putea face oarece presiune asupra Consiliului pentru a putea beneficia de o supraveghere eficientă și eficace a pieței. Nu putem uh, accepta un sistem care nu garantează protecția adecvată a consumatorilor și respectiv care nu garantează o protecție adecvată a acelor întreprinderi europene care produc lucruri conforme cu legislația. În al doilea rând, în ce privește pachetul privind serviciile, noi am depus eforturi importante, domnul Schwab vorbea mai devreme de problema proporționalității, lucrăm de asemenea și pe marginea unui alt element important, notificările, Grupul nostru, Parlamentul European, a lucrat cu toată seriozitatea și în profunzime prin amendamente depuse în dorința de a ajunge la o soluție prin care să oferim răspunsuri uh, la problemele existente în baza textului Comisiei. Domnule vicepreședinte, când cineva pierde meciul nu trebuie să se întrebe, dar de ce au câștigat ceilalți, ci trebuie să se întrebe unde am greșit eu de am pierdut. Așadar, dacă proiectul acesta legislativ, ECARD, a fost uh, uh, nu doar de comisia noastră, ci și de alte cinci uh, comisii a fost uh, respins cu votul împotrivă al, din, din partea membrilor Parlamentului European din toate uh, grupurile politice, asta înseamnă că Comisia ar fi trebuit să uh, facă o analiză mai aprofundată și să elimine acele părți care, din text care au creat nemulțumiri în rândurile multora dintre eurodeputați din toate grupurile politice. A fost o majoritate mare în fiecare comisie în care s-a votat împotrivă. N-am avut ocazia să votăm în plen, dar sunt convins că dacă am fi avut această ocazie, s-ar fi văzut și mai clar cât de zdrobitoare ar fi fost majoritatea care ar fi votat împotriva acestor două propuneri legislative. Vorbeați dumneavoastră de economia colaborativă. Eu am fost raportor în Parlamentul European pe tema aceasta. Și tot aștept ca comisia să facă pași înainte. Am arătat care ar fi o, o foaie de parcurs pe marginea celor dispoziții unde ar trebui înregistrate progrese. Apoi, de exemplu, prestatorul de, serviciu, de servicii profesional sau ocazional, iată câteva exemple în care puteți veni cu niște reguli în încercarea de a da Uniunii Europene un sistem uniform, unic, un cadru comun, un cadru unic de reglementare care să permită dezvoltarea acestui gen de activități economice și, în general, la întregii economii legate de platforme. Și, în încheiere, încă o observație. De ce nu s-au făcut progrese printr-o propunere legislativă legată de indicațiile geografice pentru produsele nealimentare. O propunere care ar fi fost foarte simplă și care ar fi avut un impact major asupra unei părți Uh, a economiei europene. Ne, ne luptăm uh, în uh, cursul negocierilor pentru tratatele internaționale ale Uniunii Europene pe marginea acestui subiect al, pentru a câștiga teren în acest subiect al indicațiilor geografice. Nu știu de ce n-ați făcut o astfel de propunere legislativă din partea Comisiei. Cred că aceasta a fost o greșeală. Peace. Domnul Agnew. Mulțumesc, văd că sala se umple încet, încet. În continuare, sunt cam prea puțini eurodeputații în sală la o asemenea întâlnire. Și tocmai de aceea poate că ar trebui să spun eu următoarea poveste. Reprezint uh, zona de est din Anglia și era o fermă acolo care uh, producea, o firmă care producea patru lucruri. Și anume, un scaun, printre acestea uh, se numără și un scaun uh, care permite cântărirea oamenilor cu dizabilități. Deci firma se schimba, uh, se, se descurca foarte, foarte bine, scaunul acela se vindea ca pâinea caldă. Și încet, încet, această firmă uh, a început să supere un mare, mare competitor, al cărui nume nu-l voi spune, dar care era, care era, de fapt, o mare, mare companie germană. Și ce a făcut compania germană? S-a dus la comisie și a spus că uh, respectivul scaun produs de firma britanică ar uh, trebui să îndeplinească noi, noi standarde în cazul în care uh, se dorește uh, continuarea comercializării respectivului scaun. Bineînțeles, schimbările care ar fi trebuit să fie aduse respectivului produs ar fi fost foarte, foarte costisitoare pentru mica firmă din din Anglia, din Marea Britanie. Prin urmare, această mică firmă a fost pur și simplu înghițită de marea companie germană. Deci, iată, cam așa funcționează piața unică în Uniunea Europeană și atâta timp cât nu spunem lucrurilor pe nume, genul acesta de situații vor deveni recurente în, în Uniunea Europeană și micile firme sunt cele care sunt afectate primele. S-a vorbit deja despre ambalaje, ambalajele din plastic în special, eu acum încep să mă îngrijorez că după Brexit, uh, niciunul dintre ambalajele folosite de producătorii uh, uh, britanici nu va fi suficient de bun pentru piața europeană. Da, mă întreb ce se va întâmpla cu ambalajele care, produselor care provin din state terțe și care cu siguranță nu uh, Uh, îndeplinesc aceleași condiții. Mulțumesc! Doamna Maidel, mulțumesc, doamna președinte. Credeam că e rândul altcuiva. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru prezența la ședința de astăzi. De la bun început uh, am am fost preocupată de acest fond uh, de investiții strategice și în direcția aceasta merge întrebarea mea. Mai întâi de toate însă vreau să vă felicit pentru toate eforturile pe care le faceți în direcția unei um, economii, unei piețe mai uh, unitare. Odată ce s-a instaurat sau s-a demarat acest uh, plan Juncker haideți să-i spun până la urmă planul Katainen, pentru că dumneavoastră ați fost uh, motorul din spatele ei, din spatele lui. Deci în momentul în care planul a fost lansat au existat uh, mulți sceptici, dar între timp, iată, planul se dovedește a fi unul funcțional. Și uh, Parlamentul European a, fost, uh, a cerut chiar o prelungire a perioadei de aplicare a acestui fond și iată, am reușit să obținem această prelungire dar în continuare există regiuni europene care se întreabă dacă pot mobiliza uh, fondurile din EFSI. Uh, Eu provin dintr-o stat, uh, dintr-o, dintr-un stat de dimensiuni medii din Uniunea Europeană și statul meu a reușit, iată, pentru a le arăta oamenilor că, că se poate, să asigure finanțare din EFSI uh, pe mai multe proiecte, inclusiv proiecte mari de infrastructură. Vreau să vă întreb care este viitorul din punctul dumneavoastră de vedere a acestui plan Juncker, Juncker sau Katainen, câte platforme există deja, există un interes uh, pe, în direcția aceasta. Parlamentul a spus întotdeauna că platformele pot fi folosite pentru a canaliza uh, finanțarea din EFSI uh, în direcții sau spre proiecte deosebit de importante la nivel regional și uh, la nivel european. Mulțumesc. Am și eu două întrebări. V-ați referit la cardul electronic și dumneavoastră și uh, unii dintre colegi. Eu am fost raportor pe tema aceasta. Am fost, bineînțeles, dezamăgită de votul de ieri. Dar, iată, votul de ieri uh, aruncă din nou mingea în terenul comisiei întreb uh, dacă Comisia Europeană este dispusă să vină cu nou, noi inițiative în acest domeniu. În al doilea rând, vorbeați despre importanța inițiativelor private. Vreau să vă întreb următoarele. Cum anume va stimula Comisia Europeană investițiile private? Bine ați spus, nu ne dorim să reglementăm absolut totul, ci dorim să stimulăm inițiativele private. Deci ce faceți în sensul acesta? În al doilea rând, vorbeați despre standardele de calitate pentru ambalajele din plastic, standarde pe care le veți propune. Vreau să vă întreb cum anume veți reglementa toate acestea sau haideți să spun, să, să spun lucrurile altfel. Cum anume veți reglementa în așa fel încât să nu uh, sugrumați inovarea? Nu știm deocamdată uh, în ce direcție va evolua tehnologia pe viitor, ce tipuri de materiale plastice vor fi create, deci vreau să vă întreb cum anume tratați această provocare. Aveți cuvântul, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru comentarii. Permiteți-mi să încep prin a răspunde la întrebările doamnei președinte. În special, ultima întrebare este una bună. În special când vorbim despre economia circulară, considerăm, consider că trebuie să facem posibilă reglementarea și nu să reglementăm neapărat uh, tehnologiile deja existente. Și asta este provocarea. Am stabilit un termen. Până în 2030 toate materi- materialele plastice trebuie să fie reciclabile și uh, vrem să atingem această ambiție stabilind niște standarde de calitate pentru materialele plastice. Și acum începem să vorbim cu industria uh, în încercarea noastră de a veni cu dispoziții uh, care să nu sugrume, cum spuneați dumneavoastră, inovarea. Să știți că materialele plastice nu, nu sunt chiar atât de de simplu, de, de reglementat sau nu e ușor de tranș, tranșat când vine vorba despre, despre materialele plastice. De altfel, eu regret faptul că dumneavoastră în continuare folosiți uh, sticlele acestea de plastic aici la Parlamentul European. Sticla ar, uh, ar fi mult mai bună. Să știți că la comisie folosim acum uh, robinetele. E mult mai ușor, e mult mai puțin poluant, nimeni nu mai folosește materiale sau sticlele din plastic. Dar cu toate acestea, nu putem să ne detașăm complet de materialele plastice. Deci e nevoie de inovare și în domeniul acesta. Uh, există acum uh, noi tehnologii care sunt menite a, sau care au drept obiectiv uh, crearea de, obținerea de material plastic din biomasă. Deci dacă vom reuși să ne distanțăm de uh, combustibilii fosili în această industrie, suntem pe calea cea bună. Atunci amprenta ecologică va scădea, uh, mediul înconjurător va fi mai protejat. Dar, într-adevăr, aveți dreptate, Tocmai pentru că ne dorim să ne distanțăm de combustibili fosili, e important să nu sugrumăm acea inovare, uh, nici măcar în acest sector al uh, producției de materiale plastice. Uh, parteneriatele private, la ce vă referiți, la economia circulară sau în, în, în general, uh, Poate că să vă răspund, ar trebui să vorbesc mai, din nou despre strategia privind uh, materialele plastice. Noi am stabilit uh, până la urmă ambiția și acum uh, doritorii trebuie să vină cu idei. Bineînțeles, avem și noi ideile noastre, dar uh, vrem și uh, ideile uh, industriei și a sectorului privat. Pentru că adeseori uh, sectorul privat este, este lider al inovării. Uh, și tocmai de aceea inițiativele private trebuie să fie încurajate prin inițiativele noastre. Revenind la pachetul servicii și cardul electronic. Sunt de acord cu domnul Schwab. Neîncrederea este marea problemă. Neîncrederea între statele membre care este mult prea bine ancorată și uh, face ca mai nimic să nu fie posibil de schimbat în domeniul serviciilor. Când au început uh, discuțiile pe marginea aceasta, cu vreo 20 de ani uh, în urmă, și tot cu 20 de ani în urmă, au apărut, a apărut dovada acestor, acestei neîncrederi. Și iată, argumentele pe care le auzeam atunci, le auzim și acum cu cardul electronic. Ni s-a reproșat că uh, vrem să aducem atingere regulilor de, privind originea. Ori noi nu vrem așa ceva. Tocmai asta vrem să evităm. Pur și simplu vroiam să modernizăm procesul uh, de prestare de servicii uh, transfrontaliere. Bine, mai existau și alte reproșuri aduse comisiei, unele justificate, altele nu, dar acesta a fost unul dintre cele mai importante contraargumente. Dar în text nu, nu veți găsi nicio propoziție în care uh, comisia să se dea de gol și uh, să spună că vrea și o eventuală schimbare a regulamentului privind țara uh, de origine. Vedem acest uh, exemplu, un, un exemplu care dovedește cât de vechi sunt războaiele, între ghilimele, dintre noi ne am început uh, intervenția prin a vorbi despre provocările cu care ne, ne vom confrunta, inteligența artificială, etc., etc., și toate acestea vor avea un impact asupra pieței serviciilor. Și dacă e să avem succes pe viitor în uh, întâmpinarea acestor sau depășirea acestor noi uh, provocări, e important să uh, îngropăm uh, până la urmă secura războiului din trecut. Pentru că dacă nu reușim să facem asta, cu siguranță alți competitori ne vor lua înainte. Deci, aș spune că o doză mare de pragmatism este necesară în context. Pe eu personal sunt uh, mă las condus de valori de obicei, dar uh, au existat și ocazii în care mi-am dat seama că pragmatismul este foarte important. Am fost un uh, premier al unui guvern de coaliție format din șase partide. Um, valorile noastre erau diferite <laughs> și Tocmai de aceea am optat pentru pragmatism ca numitor comun și să știți că a funcționat bine. Deci sper că și la nivel european uh, atmosfera să se schimbe. Bineînțeles, nu vreau să arăt cu degetul într-o direcție sau alta, dar uh, vrem să îi ajutăm sau trebuie să, să trecem peste aceste diferende și să ne uităm spre viitor și noi și uh, statele membre. Area which is very difficult to regulate at the moment. Sunt convins că domnul Danti știe foarte bine care este comunicarea noastră cu privire la economia colaborativă. Nu există nicio reglementare europeană care să se opună economiei colaborative. Serviciile se schimbă mereu, de aceea noi urmărim îndeaproape economia colaborativă. Și pentru comisie este important să știe care este etapa în care ar trebui să intervină autoritățile de reglementare europene. Pentru că există norme la nivelul statelor membre. Dar de asemenea, trebuie să fim atenți ca nu cumva mediul să devină din ce în ce mai fragmentat. Iată, în cazuri precum uh, acestea sunt uh, foarte puține lucrurile pe care le putem face. Și deci trebuie analizat fiecare caz în parte. Dar, cum spuneam, urmărim cu toată atenția și în mod activ evoluțiile pentru a identifica acele domenii care regulamentele europene sau reglementările europene ar trebui să le înlocuiască pe cele naționale sau să umple eventuale lacune de la nivel național sau european. Domnul lui Agnew îi răspund că exemplul acela al unei mici întreprinderi britanice achiziționate de o mare corporație germană nu-l cunosc, dar ce pot să spun este că pentru, pentru comerțul uh, european și pentru comerț în general, ce va însemna Brexit încă nu știm, nimeni nu știe. Viitoarele negocieri comerciale între Regatul Unit și Uniunea Europeană reprezintă prima negociere în orice parte a lumii, în întreaga istorie uh, când uh, negociezi pentru a ajunge la o situație mai proastă decât cea anterioară. Întotdeauna când se fac negocieri pe marginea unui tratat, vrei să obții ceva mai bun. Acesta e primul caz din istorie și geografie în care se obține opusul. Următoarea întrebare în legătură cu EFSI și Banca Europeană de Investiții. Cele două au finanțat proiecte de 55 de miliarde de euro, vreau să vă spun, în doi ani și jumătate. 274 de miliarde de euro sunt apoi investițiile pe care aceste investiții le-au declanșat. Deci, iată, 274 de miliarde de investiții. Asta a realizat FC. Apoi, problema energiei, mai ales a eficienței energetice sau sectorul digital, au avut de beneficiat foarte mult de pe urma acestor investiții. Am vrea ca economia circulară legată de aceste investiții să se dezvolte și mai mult și să aibă și mai mult de câștigat de pe urma EFSI și de pe urma platformelor. Ce înseamnă platformele? Ele sunt, de fapt, vehicule de investiții pe plan local, care colectează investiții de dimensiuni mici și mijlocii. Creăm, să zicem, o platformă de investiții pentru uh, sectorul turismului, unde micile întreprinderi, proprietarii de uh, hoteluri ar putea să uh, pună la oaltă investițiile și sau să, să se adune la oaltă și să uh, solicite împreună credite. Iată, un model de afaceri care funcționează deja în anumite cazuri. În Franța, chiar în Ile-de-France, au o platformă de investiții pentru, eficiența, pentru investițiile în eficiența energetică s-au pus la oaltă mai multe departamente pentru a face astfel de investiții. Rolul EFSI este de a oferi o platformă de capital, dar și mm, pe termen lung împreună cu sectorul privat pentru a permite astfel de investiții. O temă interesantă legată de EFSI este că 70% din utilizatorii EFSI sunt, de fapt, companii private. Deci, prin utilizarea unor uh, fonduri publice, am reușit să trezim investitorii privați din somnul lor adânc. Asta este partea care îmi place mie cel mai mult din povestea asta. Pentru că almiter n-ar fi existat investiții, deci asta era o posibilitate să nu existe investiții sau ca mm, contribuabilii să plătească tot ce era de plătit. Dar iată că i-am mobilizat într-un fel pe investitorii care nu interveniseră până atunci. Am să mă opresc aici și am să vă mulțumesc foarte mult pentru o discuție ca aceasta care a fost extrem de fructuoasă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență, pentru uh, răspunsurile la invitație, la răspunsul la invitație și vă urez mult succes în uh, continuarea activității dumneavoastră. Okay, and it means that we go to our next uh, agenda item and it is... Uh... Următorul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă analiza proiectului de raport al domnului Coelho cu privire la achizițiile publice, la pachetul strategic uh, privind achizițiile publice și dau cuvântul domnului raportor, domnule Coelho. Mulțumesc, doamnă președinte, mă voi exprima în limba portugheză. Doamnă președinte, stimați colegi, astăzi vă voi prezenta un proiect de raport cu privire la pachetul strategic privind uh, achizițiile publice prezentat în 2017. Este disponibil în toate uh, limbile Uniunii Europene pentru ca toți colegii să-l poată analiza. Înainte de a intra în detaliu, aș vrea să mă refer la importanța subiectului ca atare, la care și domnul comisar Katainen s-a referit în intervenția sa. Peste 240 de autorități publice îl utilizează și el reprezintă circa 14% din PIB. Pentru a se garanta servicii publice în acest domeniu de înaltă calitate, e nevoie de servicii de aprovizionare adecvate și pentru asta e necesar un sistem de achiziții publice modern și eficient. Au trecut patru ani de la punerea în aplicare a reformei Putem așadar acum să tragem concluziile, să vedem ce a fost bun și ce a fost mai puțin bun în această propunere, cum a fost ea pusă în aplicare de statele membre și cum putem apăra un cadru strategic global pentru achizițiile publice care să promoveze creșterea, locurile de muncă și inovarea. Parlamentul European trebuie să se pronunțe în cadrul unui raport din proprie inițiativă, un raport care pe de o parte, necesită uh, o analiză a măsurilor propuse de Comisia Europeană, am ținut seama și de preocupările exprimate de colegi în cadrul primei dezbateri, am inclus în raport și punctele de vedere exprimate de experți cu ocazia audierii pe care am organizat-o. Ritmul în care statele membre își modernizează sistemul de achiziții publice diferă de la un stat la altul. Atunci când acest lucru e posibil, se pot adopta și anumite criterii pentru acele oferte care ar fi mai uh, avantajoase din punct de vedere economic. Iar, ciclu, iar ciclul de viață, cost, criteriul cost, ciclului de viață a, ar putea să înlocuiască criteriul costului uh, celui mai scăzut. E foarte important, de asemenea, ca aceste uh, achiziții publice să se desfășoare în baza unor sisteme digitalizate 100%. Trebuie ca statele membre să introducă instrumente de transparență, de exemplu, registre de contracte. Ar trebui susținută participarea IMM-urilor la uh, aceste Uh, achiziții publice. Și pentru asta statele membre trebuie să ia măsuri concrete, inclusiv pentru a stimula achizițiile publice la nivel transfrontalier în cadrul unor planuri de cooperare. Nu dorim, doamnă președinte, să modificăm cadrul de reglementare în vigoare prin acest raport, ci dorim să profităm de ocazie pentru a determina statele membre să atingă obiectivele strategice pe care și le-au propus și să pună în aplicare politici reale, concrete, eficiente, în vederea creării unei economii durabile, circulare, venind astfel în sprijinul întreprinderilor și în sprijinul forței de muncă specializate. Comisia are de jucat un rol important și mă refer la el în raport. Este vorba mai întâi de identificarea posibilităților pe care le pot susține prin fondurile Uniunii Europene, de exemplu profesionalizarea în rândurile statelor membre în acest domeniu. Pe urmă, trebuie adoptate cât mai repede măsuri de, legate de uh, responsabilitatea socială în acest domeniu al achizițiilor publice. Pe urmă, trebuie organizate lucrurile în așa fel încât utilizarea acestor platforme de achiziții publice să fie foarte ușoară. Și, în al patrulea rând, statele membre trebuie să dispună de o metodologie pentru calcularea ciclului de viață. Trebuie de asemenea să se pună la dispoziție formulare electronice. Vă mulțumesc pentru contribuțiile la acest raport, le mulțumesc și colegilor din Comitetul Regiunilor pentru contribuții și voi încerca să includ pe mai departe sau am încercat să includ uh, în text uh, toate contribuțiile, însă unele elemente n-am reușit să le introduc, așa încât uh, mă aștept să existe amendamente. Și sunt convins că ele vor duce la o îmbunătățire a textului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, Marta Rabela, pentru SCD. Mulțumesc, doamnă președinte. Când am purtat prima dezbatere pe tema aceasta, uh, am uh, arătat deja că raportul este foarte bine structurat. Vreau să-l felicit încă o dată pentru asta. Cât e vorba, când este vorba de uh, Um, digitalizare, gestionarea judicioasă a procedurilor, accesul la aceste proceduri de achiziții publice, unde sunt, se înregistrează cele mai multe probleme, profesionalizarea, de asemenea, atât la nivelul întreprinderilor cât și al autorităților publice pentru a, um, ca cel mai bun să câștige, um, toate aceste elemente se regăsesc în raport și asta e foarte bine. Un lucru mi-a ridicat uh, un mic semn de întrebare. Se vorbește de faptul că 14% din venitul brut al Uniunii Europene se propus ca investiție publică. Or, când Michel Barnier, în decembrie 2011, a venit cu propunerea sa, vorbea de, 15, vorbea de o cifră de 19%. Îmi pare rău că domnul uh, Katainen n-a, stat, n-a rămas cu noi. Pentru că uneori sunt un pic îngrijorat de genul ăsta de uh, severitate bugetară excesivă, când să fim mai catolici decât papa. Eu sunt uh, primar într-o comună de 23 de ani și de fiecare dată, de 23 de ani, bugetul nostru este uh, curat, adică nu cheltuim mai mult decât avem. Autoritățile locale generează 60% din investițiile publice europene. Dar, de, în ce privește îndatorarea publică, răspunderea le revine pentru doar 9% din această îndatorare. Deci sunt așa niște cifre ca să înțelegem cum stau lucrurile. De aceea, poate că există prea multă severitate potriva autorităților locale. O altă cifră care mi-a pus să-mi ridic astfel de întrebare. Între 2006 și 2016, se arată aici, sunt de la 14% până la 29% au crescut, uh, număr, a crescut numărul cazurilor în care se organizează aceste licitații cu un singur candidat și acela câștigă, ceea ce arată că există oarecare lipsă de transparență, să-i spunem așa. Sigur, trebuie să se îmbunătățească regulile și pentru asta e nevoie de un instrumentar. Ce faci însă cu acest instrumentar? Îl deschizi sau nu îl deschizi? Unele autorități îl deschid și profită de ocaziile care li se oferă recurgând astfel la oferta economică cea mai avantajoasă, nu neapărat la mm, prețul cel mai scăzut, deși și prețul cel mai scăzut este unor rezultatul inovării, să spunem lucrurile pe nume. Dar aici există și o serie de criterii de mediu, sociale și așa mai departe și toate acestea reprezintă o valoare adăugată de care autoritățile locale ar trebui să profite și nu întotdeauna o fac. De aceea, cred că ar trebui insistat în raport pe necesitarea, necesitatea formării profesionale, pe modul de a adapta, pe adaptarea modului nostru de a acționa. E adevărat că unele state membre S-au pomenit uh, trase de urechi de comisie pentru că au transpus în legislația națională prescrierile directivei. Nu. Trebuie să schimbăm mentalitățile, despre asta e vorba. Trebuie propuse amendamente la acest raport, nu spun, nu spun cu toată deschiderea, dar chiar și așa vreau să îl mai felicit odată pe domnul raportor pentru că a transpus foarte bine această uh, problemele registrate la, legate de transpunerea acestei directive din 2014. Mulțumesc foarte mult și îi dau acum cuvântul doamnei Mobaric. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului raportor pentru că a acoperit problematica uh, aceasta în uh, raportul privind pachetul referitor la achizițiile publice. Se prevede în raport necesitatea, se menționează în raport necesitatea respectării termen, termenelor, dar pentru anumite proiecte pe umerii furnizorilor se pun cereri foarte mari. Genul acesta de contracte uneori uh, sunt uh, imposibil de obținut de către un IMM. IMM-urile nu au cum să concureze cu glo- giganți globali. Economiile de scară sunt cele care câștigă până la urmă. Însă, în cazul economiei bazate pe servicii și cunoaștere, la nivelul furnizării de idei, aici uh, lucrurile se egalizează, toată lumea are aceleași șanse. E alta situația decât cea în cazul furnizării de bunuri sau de anumite tipuri de bunuri, mai bine zis. Există o diferență și în ce privește resursele între o companie mare și o firmă mică locală. Dar în economia serviciilor, în, în sectorul serviciilor, nu trebuie făcute neapărat uh, investiții majore pentru crearea de proiecte susținute digital. V-aș uh, îndemna pe toți la prudență când vorbim de achizițiile publice pentru că deseori uh, oamenii se văd uh, arătați cu degetul dacă preferă să credințeze un contract unei mari companii mai degrabă decât unei mici întreprinderi locale. Dar uneori pur și simplu nu se poate altfel și sunt de acord cu ce spunea colegul dinaintea mea pe tema asta. De asemenea, în ce privește consultanța, am avut o experiență recentă în Regatul Unit, de exemplu, când am văzut că o mare companie s-a prăbușit. Ă, mare nu înseamnă întotdeauna o companie mai bună. O companie mare nu e neapărat o companie mai bună. Deci, trebuie ca IMM-urile să fie judecate după meritul lor și nu doar după bugetul pe care l-au dedicat pentru marketing. IMM-urile trebuie să primească o mână de ajutor ca să se poată ajuta singure și știu că s-au făcut multe lucruri pentru a promova simplificarea, transparența în procesul de încredințare, astfel încât procesele acestea legate de achizițiile publice, licitațiile, să fie mai uh, accesibile IMM-urilor. Dar să nu ne păcălim pe noi înșine. Deja marile întreprinderi au un avantaj. Așa că pentru o firmă locală lucrurile acestea uh, ar presupune lecții dureroase de învățat. Trebuie să încercăm să facem ca din ce în ce mai multe firme să poată să se înscrie în licitații, pentru ca ambele părți ale ecuației să aibă de câștigat. O să susținem economiile locale, care se pot dezvolta prin aceste proceduri de achiziții publice în care uh, regiunii, comunitățile locale să poată beneficia de pe urma investițiilor în economiile locale. Și proiectul de raport cred că ar putea să transmită mesajul acesta și sperăm ca prin cele pe care le-am spus să contribuim pozitiv la strategia Comisiei de a promova practici bune de achiziții publice în întreaga Uniune Europeană. Aldi, we have Mr. Selimovic, but Domnul Zelimovic, din partea ALDE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, colegul meu n-a putut să fie aici, dar vreau să-i mulțumesc domnului Coelho pentru munca sa excelentă. își exprimă regretul că statele membre au implementat atât de încet directiva din, directivele din 2004. Uh, nevoia ca de la Comisie să se vină cu orientări pentru interpretarea directivelor din 2014. Totuși, Iesenco, uh, colegul meu, uh, sublinează că aceste orientări trebuie adaptate și folosite la toate nivelele administrative, până la municipalitățile publice. Nevoia de a îmbunătăți accesul IMM-urilor la piețele de achiziții poate fi satisfăcută prin împărțirea în loturi a contractelor. De asemenea, colegul meu se referă la nevoia de a întări formularea privind un subiect atât de important. Prin urmare, da, sigur, există întotdeauna chestiuni care au fost uh, ratate și este încă vrea să menționeze acest lucru în amendamentele sale. Mai întâi ar vrea să sublinieze că potențialul achizițiilor publice încă nu este complet folosit și ar trebui să fie, dacă uh, statele membre ar implementa corect directiva din 2014. Apoi, salută faptul că uh, Comisia va emite orientări în legătură cu interpretarea scopurilor ecologice, inovatoare sau sociale pe care le-am uh, putea urmări dacă am dori. Dar astfel de considerații trebuie aplicate în conformitate cu principiile de bază a legislației uh, europene și mai ales pentru a asigura tratament egal într-un mod care nu discriminează direct sau indirect împotriva operatorilor economici și a angajaților din alte state membre. În al treilea rând, el este sceptic în ce privește aceste instituții centrale de achiziții, pentru că există un risc de concentrare a pieței, de reducere a oportunităților pentru accesul IMM-urilor și a, la piețele de uh, achiziții publice. Mai sunt și alte uh, lucruri cu care ar vrea să se ocupe în amendamentele sale. Încă o dată mulțumește raportorului pentru activitatea sa și este nerăbdătoare să discutăm. Mulțumesc foarte mult. Mai avem pe Denis Deon care nu este aici, domnul Scholz este aici. Doamna Scholz va lua cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Reda, și eu vreau să încerc cu domnul Scholz, care nu poate fi aici din cauza unor obligații în circunscripția sa electorală. El m-a rugat să mulțumesc raportorului pentru un raport foarte echilibrat pe acest pachet. Domnul Scholz este de părere că un sistem eficient uh, este, de achiziții publice este important în lupta împotriva corupției și necesar pentru utilizarea rațională și sustenabilă a banilor publici. De aceea este bine că noua generație a directivelor legate de achiziții publice a, încearcă să folosească mai bine criteriile de mediu și sociale și un sistem mai simplu și mai flexibil statele membre ar trebui să se asigure că licitațiile publice îmbunătățesc transparența și folosesc mai bine banii publici. Lupta cu corupția ar trebui să aducă mai multă transparență. Asta este extrem de important pentru că uh, Comisia Europeană a estimat că corupția în achizițiile publice costă contribuabilii 2 miliarde de euro pe an. Conflictele de interese și corupția afectează democrația Domnul Șoltis ar dori să sublinieze importanța achizițiilor transfrontaliere, care, conform studiilor făcute de comisie, au crescut uh, între 2009 și 2015 cu 25%. Dar mai există loc de mai bine. Uh, putem îmbunătăți lucrurile educând și informând furnizorii. În acest moment este important să menționăm că facilitarea accesului la IMM-uri este uh, importantă. Uh, Domnul Scholtes, de asemenea, nu poate lăsa la o parte problema transformării digitale a achizițiilor publice, care, se, care avansează foarte încet. Din uh, nefericire, uh, multe state membre nu folosesc uh, avantajele noilor tehnologii în achizițiile publice. Pentru a rezuma, domnul Șortis consideră că achizițiile publice ar trebui să fie ecologice, inovative, responsabile și uh, accesibile. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vreau să dau cuvântul domnului uh, Teban de la Comitetul Regiunilor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș vrea să aș vrea să felicit raportorul. Suntem complet de acord cu prioritățile sale. și digitalizare, ceea ce înseamnă că uh, e nevoie și de profesionalizarea achizitorilor publici în legătură cu achiziții strategice, achiziții agregate și mecanisme ex ante. Sunt de acord că astea sunt și prioritățile noastre. Mesajul cheie al raportului meu este că noi salutăm faptul că Comisia nu a prezentat o nouă inițiativă legislativă în acest domeniu. Directivele din 2014 prin achizițiile publice au fost uh, transpuse doar recent și multe state membre și autorități și actori economici încă se adaptează acestor schimbări prin training și procese de uh, consultanță. În acest context, considerăm că uh, concentrarea Comisiei ar trebui să fie pe implementarea directivelor pentru că uh, chiar dacă există un uh, cadru european, statele membre au flexibilitate în modul în care transpun această legislație în sistemele naționale și asta ar putea restrânge accesul IMM-urilor la contracte publice sau ar afecta uh, achizițiile transfrontaliere. Uh, munca analitică legată de semestrul european arată că achizițiile publice uh, reprezintă un obstacol uh, teritorial în calea investițiilor. Investiți, obstacolele față de investiții la nivel local și regional arată că regulile acestea reprezintă o provocare semnificativă pentru regiuni, în special datorită complexității și ineficienței cadrului de achiziții publice, și uh, din cauza incertitudinilor privind procedurile. Prin urmare, cerem Comisiei să facă în, uh, în termen de trei ani de la transpunere în statele membre o evaluare a regulilor uh, și a modului în care regulile acestea au fost transpuse în legislația națională și cum sunt implementate. Sunt de părere că aceste evaluări trebuie să se concentreze pe implementarea la nivel local și regional, dat fiind, uh, dată fiind importanța autorităților uh, locale și naționale în achizițiile publice și să vadă modul în care noile reguli facilitează accesul IMM-urilor la procedurile de achiziții. Reduc, modul în care se reduc problemele birocratice uh, CEOR-ul este gata să colaboreze cu Parlamentul European în acest exercițiu. Suntem de părere că achizițiile strategice introduse de reformă uh, adaugă un nou nivel de complexitate procedurii de achiziții și că ofițerii de achiziții au nevoie de instruire suplimentară pentru a evita incertitudinile în ce privește legalitatea adăugării unor criterii adiționale pentru promovarea obiectivelor inovative sau sociale. Subliniem că orice nouă inițiativă a Comisiei în domeniul achizițiilor publice trebuie să fie evaluată cu atenție pentru a evita creșterea poverii administrative asupra autorităților. Din acest punct de vedere, reamintește faptul că considerarea unor criterii verzi, sociale, economice și inovative ar trebui lăsată la discreția autorităților publice și uh, doar uh, într-o bază de la caz la caz, conform principiilor autonomiei locale în organizarea serviciilor. La fel, ar trebui subliniat că dreptul autorităților publice de a oferi servicii și de a și le organiza direct e un concept dovedit privind cooperarea internă, așa cum a fost ea definită de directivele din 2014 achizițiile publice reprezintă o, o modalitate alternativă de oferire a serviciilor publice și doar una. Aceste proceduri pot crește costurile administrative atât pentru cumpărători și pentru vânzători și că ușurința relativă cu care o uh, decizie de achiziție poate fi atacată în uh, justiție a dus la un număr mare de procese și la litigii extinse, și numărul uh, crescând de uh, reclamații uh, uh, reclamații de rea credință uh, ne face să cerem Comisiei ca să ia măsuri pentru ca uh, astfel de măsuri de, de rea credință să nu poată fi uh, adoptate. De asemenea, susținem un dialog structurat pe achizițiile publice care să fie relevant și uh, în armonie cu uh, semestrul european uh, cu anumite condiții. Partenerii trebuie să facă angajamente voluntare și trebuie să fie clar de la început că acești parteneri trebuie să aibă legitimitate și asta ar trebui să nu submineze faptul că Uh, nu se poate lăsa la discreția oricărei autorități locale să decidă chestiuni uh, verzi, sociale sau inovatoare și ar trebui să se înțeleagă că partenerii sociali sunt reprezentați în mod adecvat. Vă rog să încheiați. Credem că trebuie să fie clar de la început pentru toate autoritățile vizate cum și în ce măsură bugetul UE de după 2020 va fi condiționat de rezultatul uh, de succes al reformelor structurale, inclusiv uh, reforma achizițiilor publice și angajamentele făcute în cadrul uh, parteneriatului și, asupra, și efectul asupra condiționalităților. Mulțumesc și îl felicit pe domnul raportor pentru munca sa. Mulțumesc foarte mult. Comisia Europeană ar vrea să mulțumesc Parlamentului European și raportorului, domnul Călă în special, pentru acest raport uh, binevenit asupra pachetului Comisiei adoptat în octombrie, care nu e o propunere legislativă, ci o comunicare politică care examinează acele prevederi din uh, directivele din 2014 care nu sunt obligatorii, dar totuși Comisia le consideră foarte importante și potențialele în legătură cu, uh, importante pentru potențialul uh, potențiala utilizare și contribuția la diferitele obiective de creștere a competitivității și tranziție la o economie cu emisii reduse de carbon. Uh, dăm mare importanță uh, chestiunii menționate de membrii Parlamentului și anume profesionalizarea. Întreaga comunicare se referă la implementare și este un uh, apel pentru o abordare bazată pe parteneriat larg în implementare și dacă vrem să implementăm, trebuie să avem oameni care să știe cum să facă, trebuie să existe instrumentele disponibile, dar trebuie să existe și o conștientizare politică la diverse nivele de decizie politică pentru ca toată lumea să poată colabora cu ofițerii de uh, achiziții pentru ca lucrurile să se întâmple. Așa cum se menționează, se menționează în pachet ce fel de orientări și de instrumente avem uh, intenția să oferim. Deci, noi lucrăm foarte intens la ino- uh, schimbarea orientărilor uh, legate de achizițiile Uh, publice. Sperăm să fie gata înainte de vacanța de vară. De asemenea, am făcut consultări publice privind uh, domeniul de aplicare al acestor orientări uh, legate de achizițiile publice cu caracter social și vom oferi orientări corespunzătoare. Prin acest pachet noi uh, facem un apel pentru achiziții uh, publice strategice. Un element al acestui tip de achiziții este o utilizare mai extinsă a altor criterii, în afară de prețul cel mai mic. Deci integrarea unor criterii inovatoare, verzi, uh, ecologice, sociale, dar și de asemenea creșterea accesului IMM-urilor la achizițiile publice. Cum să ne concentrăm pe anumite sectoare care uh, dau, au cea mai mare, promit foarte mult uh, în legătură cu îmbunătățirile, cum uh, putem îmbunătăți metodologiile legate de ciclul de viață. Uh, e o metodologie complexă, dar am început întâi am început cu cinci grupuri de produse care utilizează energie și credem că, într-adevăr, o parte a problemei legate de accesul IMM-urilor nu e doar legată de profesionalizarea achizitorilor publici, dar și de uh, extinderea programelor de către autorități ca să ajungă prin lanțurile de furnizare până la aceste IMM-uri și uneori în unele state membre deja s-au creat practici uh, bine stabilite și o altă zonă de concentrare pentru noi în anii următori va fi facilitarea uh, bunelor practici uh, în domeniu. Vrem să creăm o, un, cat, nu doar un catalog de exemple de bune practici în, online, ci și de o serie de o colecție de instrumente care să fie disponibile pentru achizitorii publici. Uh, recunoaștem problema care a fost menționată de domnul Tarabela și anume că statisticile nu sunt încurajare. În ultimii ani, numărul de licitații cu un singur participant a crescut la achizițiile publice și, într-o paranteză, schimbările în ce privește uh, Uh, măsurarea achizițiilor publice față de PIB uh, se explică prin faptul că am schimbat uh, metodologia și de aceea a scăzut cifra la 14%. Dar, ca să mă întorc la IMM-uri, recunoaștem că accesul la achiziții publice este o problemă importantă și încercăm să vedem cât mai clar cum putem să ne asigurăm că putem colabora și cu autoritățile publice ca să găsim o modalitate de a uh, contrazice acest uh, mit că există o contradicție între centralizarea cererii și accesul IMM-urilor. Există exemple la fața locului unde poți, de exemplu, să centralizezi uh, cererea și să ai un interlocutor, dar impui ca autoritate contractuală cerințe pentru legate de deschidere față de subcontractori Uh, din partea principalului uh, participant. Vom uh, adresa aceste probleme la conferința din iunie, în cadrul președinției bulgare. Vom vedea cum putem să ne îndreptăm mai mult spre antreprenorii sociali, jucătorii din economia socială, ca și să devină parte a procedurii și ne uităm și la uh, mediul de afaceri și la accesul, la, uh, uh, uh, ușurința de acces, așa cum este ea percepută, și sistemele de remediere, pentru că în unele state membre, o parte din um, numărul mic de participanți se poate explica prin percepția negativă care există asupra întregului proces, la modul general. Suntem de acord cu opinia exprimată aici că, până la urmă, E o chestiune legată de schimbarea de mentalitate și ne bucurăm să auzim uh, uh, acest lucru și de la Parlament și în viitor suntem dorni să colaborăm cu Parlamentul pentru a schimba această mentalitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru comentariile finale. Dau din nou cuvântul raportorului, domnul Coelho. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru toate contribuțiile făcute, contribuție colegului de la Comitetul Regiunilor și de asemenea și doamnei de la Comisie. Cred că este foarte clar după aceste dezbatere că există un, consensus, un consens foarte mare în legătură cu importanța achizițiilor publice, că este important pentru creștere economice, creare de locuri de muncă, accesul IMM-urilor, lupta pentru mai multă transparență și nevoia de a profita de noile tehnologii. Sper că amendamentele și mai ales amendamentele de compromis pe care le vom propune uh, ne vor permite să obținem o poziție comună din partea acestei comisii a noastre. Uh, sunt sigur că vom putea să obținem asta, dar vreau să reamintesc colegilor și termenul de amendamente. 27 martie, deși cred că dumneavoastră, doamna președinte, ați fi uh, menționat acest lucru. Domnul Tarabella a pus o întrebare la care parțial Comisia a răspuns deja. Însă, înainte să adaug și eu ceva, aș vrea să spun că mă bucur că domnul Tarabella este raportor din umbră pentru socialiști, pentru care are o experiență remarcabilă în acest uh, domeniu și uh, știu că o să profităm de cunoștințele sale la acest dosar și aștept cu nerăbdare amendamentele pe care sunt sigur că le va propune în legătură cu acest raport împreună cu ceilalți colegi și cred că putem îmbunătăți uh, lucrurile cu ajutorul tuturor. Comisia împărtășesc uh, cu domnul uh, Parabela ideea că trebuie să dăm dovadă de rigoare bugetară. Comisia a vorbit deja de schimbarea criteriilor statistice care pot justifica parțial da, uh, această diferență de procentaj. Uh, de asemenea, schimbarea nivelului de investiție a statelor membre în timpul crizei economice și după aceasta este și un răspuns. Faptul că unele state membre uh, sunt uh, sub niște limitări bugetare din cauza criteriilor europene. Uh, vorbesc de țări din zona euro în principal. Și acest lucru, aceste limitări bugetare pot justifica aceste diferențe, dar sunt sigur că domnul Tarabella împărtășește ideile că cifrele, procentele nu sunt atât de importante. Ele sunt în acest raport numai pentru a dovedi importanța acestei chestiuni. Așadar, când vorbim de achiziții publice, nu vorbim de ceva care, din punct de vedere financiar și economic, este o mică problemă europeană, ci de ceva care reprezintă o investiție cu adevărat importantă și ce reprezintă cifrele nu este realmente important. Adică diferența aceasta între ce a anunțat domnul Barnier uh, și în 2011 și cifrele pe care Comisia ne le propune astăzi. Domnule președinte, nu mai am alte comentarii. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Văd că termenul pentru amendamente este 27 martie la prânz, adică marțea viitoare, dacă nu mă înșel, și avem examinarea amendamentelor în timpul sesiunii din aprilie. Așadar, mulțumesc foarte mult tuturor și asta înseamnă că putem închide acest punct de pe ordinea de zi și putem trece la următorul nostru punct, examinarea proiectului de raport privind produse cu uh, calitate duală pe piața unică și am uh, rugat-o pe, uh, o avem pe raportoarea noastră, doamna Șenală, voi dau cuvântul. Mulțumesc că voi vorbi în limba cehă. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi diferențele posibile în compoziția produselor vândute pe piața internă sub același nume, în același ambalaj și acest lucru a fost subliniat încă de acum șapte ani de organizații ale consumatorilor din Slovacia. Și această comisie, Comisia IMCO, în 2013 a adoptat o rezoluție în legătură cu noi politici eh, legate de consumatori și a cerut Comisiei Europene să dea atenție acestui subiect și să facă un, un studiu european pentru a evalua efectele legislației uh, actuale. Deci avem deja o întârziere de câțiva ani. Apoi, gradual, acest uh, fenomen numit calitate duală a bunurilor a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte și a fost menționat chiar și de președintele Comisiei Jean-Claude Juncker în timpul discursului său privind starea Uniunii. Mai târziu, recent, mă scuzați, am primit o serie de întrebări în legătură cu ce înseamnă această calitate duală și aș vrea să subliniez o serie de teste care s-au făcut în unele state membre și care au arătat că există diferențe între produse vândute sub același brand și în același ambalaj și nu e vorba doar de niște teste de amatori ad hoc, ci niște teste făcute în laboratoare certificate și în universități de renume mondial și chiar am participat la unele dintre aceste teste. De, și nu e vorba doar de alimente, deși uh, cele mai multe dovezi le avem în legătură cu acestea. Unii consumatori știu deja că sub uh, aceeași etichetă găsești un lucru într-o țară, și anume carne pură de porc, să zicem, în timp ce într-o altă țară găsești uh, carne de o calitate mult mai proastă sau diferențe uh, la cafea sau la iaurt și sigur uh, e, e vorba aici de preferințe legate de preț și de gust și ca, trebuie spus că această dublă calitate, calitate doar nu se aplică tuturor produselor. Anul trecut, Comisia Europeană a început să dea atenție acestui fenomen și să vorbească despre nevoia de a implementa o metodologie comună de testare și chiar uh, a găsit fonduri bugetare pentru uh, niște studii mai aplicate. Și salut aceste activități, pentru că această calitate duală a produselor are legătură cu funcționarea pieței interne. Trebuie să adunăm informații la nivel european și să avem o abordare comună. Totuși, am menționat uh, unele dintre limitele pe care autoritățile de supraveghere uh, vor trebui să le ia în considerare mai devreme sau mai târziu. Mă tem că lipsa activității va duce la și mai multă fragmentare a pieței interne. Unul din statele membre a spus deja că va recurge la legislație internă pentru acest subiect și nu vrem să ajungem acolo. Vreau să declar că intenția mea nu este să le ordonăm producătorilor, să le spunem ce ingrediente să pună în produse. Pe de altă parte, însă, consumatorii ar trebui să fie informați în mod precis în legătură cu faptul că produse de, care au același nume și același ambalaj pot avea compoziție diferită, pentru că uh, consumatorii văd piața internă ca pe o piață unde produsele sunt accesibile peste tot, deci ei nu uh, se așteaptă ca produsele să fie diferite în compoziție. Dacă, evident, un producător vrea să ajusteze un produs la gusturile pieței locale, trebuie să informeze legător cu acest lucru în mod clar. Pentru că e foarte ușor uh, se poate întâmpla ca dacă un consumator presupune că acea compoziție este identică, dar nu este, asta înseamnă că ei sunt înșelați. Și Comisia uh, Europeană a anunțat o revizuire a directivelor uh, privind consumatorii și cred că acest, uh, acest nou abordare pentru consumatori este cea bună pentru a schimba directiva privind uh, practicile comerciale incorrecte. Doamna Iorova a spus că putem extinde practicile comerciale incorrecte, ceea ce mi se pare calea bună de urmat. N-am specificat cum uh, să extindem această este, dar sunt gata să discutăm. Sigur, n-ar trebui să limităm uh, oferta pe piață, dar autoritățile de supraveghere ar trebui să primească un instrument financiar, un instrument eficient pentru a lupta cu anumite situații și pentru a uh, vedea dacă sunt cazuri care înșeală consumatorii. Uh, mulțumesc tuturor și aștept contribuțiile și cooperarea noastră pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și uh, în numele PPE, domnul Stefanec, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să-mi folosesc și o limba maternă. O să, așadar o să vorbesc slovacă. Vreau să mulțumesc colegii Sanalova pentru activitatea în acest domeniu. A fost foarte activă de ani de zile în acest în domeniu și mi se pare un raport extrem de important. Acest subiect al calității duale e un subiect foarte uh, important în multe state membre și devine și o chestiune politică, pentru că cetățenii uh, consideră că acest subiect n-a fost abordat corespunzător și consideră că sunt uh, lăsați cumva așa, ca niște cetățeni de mâna a doua. Deci trebuie să asigurăm condiții egale pe piața unică. Sigur, există trei chestiuni importante pe care vreau să le subliniez. Mai întâi să oferim informații uh, corespunzătoare clienților, cumpărătorilor, ca ei să poată decide în cunoștință de cauză. Pentru că mm, nu, calitatea unui produs nu presupune o unificare a acestuia pe toată piața unică. Ce este important pentru clienți este să primească informații corecte și pe baza acestora să poată decide dacă vor cumpăra sau nu produsele. Deci vreau să subliniez faptul că principalul scop este să oferim informații relevante uh, clienților, cumpărătorilor. A doua zonă importantă este legată de activitatea Comisiei Europene și o salut, pentru că asta este în special activitatea uh, Centrului de Investigare și de Testare și rezultatele acestei uh, activități pot fi foarte importante pentru uh, factorii de decizie. Faptul că încă nu avem o metodologie unică duce la apariția acestor probleme într-o serie de țări în Uniunea Europeană. Așadar, mă aștept ca și datorită activităților comisiei noastre și urmărind rezultatele care apar în urma acestui raport, să putem face progrese. Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez este legat de faptul că aș vrea să susțin propunerea raportoarei, în special uh, uh, propunerea legată de practicile incorrecte privind uh, calitatea duală a produselor și aceasta mi se pare o contribuție foarte importantă a comisiei noastre la dezbaterea pe acest subiect, pentru că această calitate duală este rezultatul unor practici incorrecte. Și nu în ultimul rând, cred că și organizațiile consumatorilor au un rol de jucat aici. Ele ar trebui să fie mai puternice, ar trebui să fie platforma pe care uh, clienții și consumatorii se o poată contacta, pe care se pot baza, unde pot găsi susținere. Deci este important pentru cetățeni să aibă încredere în piața unică deci ar trebui să abandonăm practici care mai există acum uh, pe piață în legătură cu uh, această calitate duală. Sunt nerăbdător să cooperez cu raportoarea și cu alți colegi, pentru că e un raport foarte important și cred că putem cu siguranță să facem uh, progrese semnificative și să creștem gradul de încredere al cetățenilor noștri în acest domeniu. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, and then for the EC. Mulțumim. Domnul Sulic este raportorul din umbră al ECR, dar domnul Sulic nu este în sală, prin urmare mi-a cerut mie să să-i citesc intervenția. Bineînțeles, domnul Sulic își cere scuze pentru absență. Vreau vrea să mulțumesc raportorului pentru acest, acest raport complex și cuprinzător. Susține raportorul la punctul D. Într-adevăr, există diferențe mari în punerea în aplicare a directivei cu privire la practicile comerciale neechitabile. Dar raportorul nostru este de părere că altele sunt măsurile care trebuie să fie aplicate pentru schimbarea situației. Punerea în aplicare a legislației actuale trebuie să fie îmbunătățită din punctul de vedere a, a domnului Sulic. Slovacia ar fi un uh, exemplu în acest sens. În Slovacia nu există o autoritate pus, numită uh, pentru combaterea practicilor uh, nechitabile în sectorul alimentar, o autoritate la care să se um, consumatorii să se poată să poată depună plânge, plângeri. Prin urmare, propunerea de modificare a anexei 1, 1 uh, pe care, cu care vine raportoarea nu ar fi, uh, nu ar merge suficient de departe. Domnul Sulic nu este de acord cu punctul 1, rezultatele testelor la alimente, să nu uităm că metodologia folosită în diferitele teste a fost diferită, prin urmare, diferită. Prin urmare, rezultatele nu sunt neapărat uh, echivalente. Tocmai de aceea, domnul Sulic susține crearea acelui centru european de autorizare și testare. Acesta este o condiție sine qua non pentru modificarea uh, legislației europene. Punctul 8 nu a fost uh, dovedit în urma analizelor. Statele membre care susțin această agenda ar trebui să se lase inspirate de alte state în care comerci- practicile comerciale neechitabile sunt deja puse în aplicare. Punctul 14 se referă la etichetele private, uh, care, care dau impresia că produsele ar aparține unor alte uh, mărci. Aceste etichete nu țin de dubla calitate a produselor, prin urmare această confuzie nu trebuie să fie, să, să fie propagată. Există deja o listă neagră în ceea ce privește etichetele care induc în, cu bună știință în eroare uh, consumatorii. Domnul uh, Sulic nu consideră că produsele trebuie să fie considerate negative de la bun început uh, din pricina diferențelor de compoziție. Domnul Sulic uh, ar putea să susțină punctul 23, testarea Uh, produselor care sunt nealimentare ar putea duce la o îmbunătățire a competiției pe piața europeană. Mulțumesc! Urmează doamna Haranțova numele ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru tot efortul depus pe tema aceasta, nu doar pe marginea raportului. Deja în comisie s-a vorbit uh, de mai multe ori despre importanța, uh, importanța acestui subiect pentru anumite state membre. Dar eu vreau să subliniez faptul că avem aici de a, de, a, de a face cu o problemă nu a unor state membre, ci o problemă de funcționare a pieței interne. Există o serie de, stat, uh, de studii care dovedesc cât se poate declar că există o problemă. Produsele din uh, statele sau vândute în uh, statele din estul uh, Europei au o calitate mai slabă decât cele vândute în alte state membre ale Uniunii Europene și vorbim aici despre blocul de est care este afectat. Dar noi trăim într-o piață unică, ori în contextul pieței unice, problemele acestea nu ar trebui să existe. Deci e clar că există practici inechitabile ale unor companii uh, Uh, pentru că altfel ce putem spune sau altceva ce putem spune? Vorbim despre companii care pur și simplu produc produse cu uh, compoziții diferite, dar le ambalează în aceleași ambalaje, uh, rămânând să, ca produsele respective să fie vândute în zone diferite ale Uniunii Europene. Uh, deci salut eforturile doamnei comisar Jourova, planul său de acțiuni concrete care a fost prezentat anul trecut, un plan pe care sper că îl vom aplica în curând. Consider că mai întâi de toate trebuie să folosim legislația în vigoare, crearea unor noi acte legislative ar uh, duce la tergiversări, bineînțeles. De asemenea, ar trebui să exercităm uh, presiunea asupra autorităților de supraveghere din statele membre și uh, asupra producătorilor. Uh, autoritățile trebuie să-și, să se achite mai bine de responsabilitățile lor și, de asemenea, cooperarea trans, transfrontalieră este absolut esențială. Fără uh, schimb de informații, fără testare în comun, problemele acestea nu vor putea fi rezolvate. Sper că în doar câteva luni vom avea un sistem funcțional. Sper că vom uh, avea rezultate concrete cât mai curând cu putință, că vom vedea că atât autoritățile cât și uh, producătorii și lanțurile de distribuție vor depune eforturi. Trebuie să se acționeze rapid, uh, comisia trebuie să acționeze rapid. Acum nu are niciun sens să arătăm cu degetul, degetul cine-i vinovatul, producătorul, distribuitorul, consumatorul, nu contează. Trebuie să discutăm în momentul de față despre soluții, soluții la aceste, această problemă. Haideți să găsim această soluție, să o găsim împreună, haideți să ne dăm seama împreună cum anume putem combate aceste practici comerciale neechitabile inclusiv prin intermediul propunerilor comisiei. Eu cred că acum trebuie să acționăm, atât noi cât și companiile. Asta așteaptă cetățenii europeni din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mastarca, nu este în sală. Domnul, doamna Reda va vorbi în numele domnului Scholtes de la Versi. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Din nou îmi cer scuze în numele domnului Scholtes, care este în Slovenia astăzi, are o serie de obligații acolo. Domnul Scholtes vrea să-i mulțumească doamnei Senalova pentru acest raport privind calitatea produselor. Din punctul nostru de vedere, raportul este unul echilibrat, conține toate elementele importante în contextul acestei duble calități. Suntem de acord că companiile trebuie să ofere consumatorilor informații uh, exacte pentru că aceștia să știe știe clar ce cumpără și pentru ca ei să poată lua decizia uh, obiectivă de a cumpăra sau nu un produs. Transparența este absolut esențială în context. Mai mult decât atât, uh, consumatorii nu trebuie să fie induși în uh, eroare de publicitate sau de orice alte practici comerciale neechitabile. Trebuie să fim conștienți de faptul că comerțul cu produse alimentare este unul transfrontalier și tocmai de aceea e nevoie să dăm dovadă de precauție uh, și e nevoie de condiții uh, similare pentru toți actorii dacă e să avem o piață unică la nivel european. Dubla calitate a produselor, într-adevăr, nu se aplică doar în cazul uh, produselor alimentare, ci și în cazul produselor cosmetice, etc. etc. Vezi, sunt de părere că această problemă trebuie să fie tratată la nivel european, trebuie creat un organism independent care să folosească o metodologie unificată pentru verificarea produselor din statele membre. Suntem de acord cu propunerea raportoarei de a amenda uh, Uh, anexa 1 de la directiva privind practicile comerciale neechitabile prin adăugarea în, a încă unui element la lista neagră. Domnul Șolte se așteaptă să lucreze cu raportoarea. Mulțumim. Urmează doamna Borzan. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor și vreau de asemenea să o felicit pentru că a făcut o treabă minunată. Nu pot decât să susțin acest raport. Am uh, sunt raportoare din umbră la ENVI, comisia competentă pe fond când vine vorba despre produsele alimentare, dar până la urmă problema aceasta nu este una care vizează doar produsele alimentare. Avem o serie de mărturii care arată cât se poate de clar că există diferențe între produsele cosmetice, uh, chiar mașini, uh, produse uh, detergenți, etc. Dați-mi voie să vă spun că mă ocup de tema aceasta, sau mă preocupă tema aceasta de mulți ani încoace. Am demarat o uh, anchetă pe tema aceasta în Croația și noi am constatat în uh, Croația că există foarte multe tipuri de, de produse și există această calitate dublă. Spre exemplu, avem uh, uh, marca HIP, producător de um, mâncare pentru sugari. Dar această, această marcă a adus pe piața croată niște produse de mult mai slabă calitate decât cele similare vândute în uh, Germania. Dar să știți că prețurile erau echivalente. Deci ce vreau să spun? Vreau să spun că Uh, consumatorul până la urmă nu poate să-și dea seama dacă cumpără un produs uh, cu o calitate mai slabă sau nu, pentru că asta nu e scris pe ambalaj, uh, după aceea publicitatea arată la fel, ambalajul arată la fel și numele produsului este același. Deci consumatorul nu are posibilitatea de a uh, compara produsul pe care îl are în țara sa cu un produs similar din alte state. Și tocmai de aceea eu consider că aceasta este ă, ă, ă, acesta este motivul pentru care vorbim aici despre practici comerciale neechitabile. Legislația în vigoare este insuficientă pentru rezolvarea problemei. Unii producători au spus deja că nu se vor mai face vinovați uh, de aceste practici, dar iau decizia aceasta pe bază voluntară. Ori așa ceva este inacceptabilă. Unii renunță la genul acesta de practici, alții nu. Putem să fim mulțumiți de așa ceva? Nu, nici pe departe. Nu putem să ne așteptăm ca problema să dispare de la sine. Tocmai de aceea e nevoie de instrumente legislative noi, e nevoie de modificări ale legislației în vigoare. De asemenea, așa cum au spus mulți dintre antevorbitorii mei, și eu consider că în Uniunea Europeană nu trebuie să avem consumatori de primă și de a doua clasă. Mulțumim, domnul Pospisil. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc, uh, doamne raportor, pentru toate eforturile pe care le depune. E clar că e o expertă în domeniu. Mă bucur tare mult că discutăm subiectul acesta aici, pentru că subiectul acesta are o serie de conotații politice. Uh, în Europa Centrală să știți că subiectul acesta este unul foarte uh, sensibil. Nu vorbim aici doar despre um, inducerea în eroare a consumatorilor, ci uh, vorbim de asemenea despre senzația pe care consumatorii din uh, Europa Centrală o au, senzația aceea că ar fi uh, cetățeni de rang secund. Uh, noile state membre, iată, sunt tratate în felul acesta. Deci, dubla calitate duce la deziluzionarea până la urmă a opiniei publice când vine vorba în ceea ce privește integrarea europeană. Și tocmai de aceea e bine că încercăm să găsim o soluție la nivel politic. Și vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor, că se ocupă de subiectul acesta. Există tot mai multe partide antieuropene care cresc în sondaje în Europa Centrală și unul dintre motivele pentru care se înregistrează această tendință este tocmai uh, dubla calitate a produselor. Avem aici un raport uh, care conține două părți, o, o primă parte în care se descrie problema și după aceea a doua parte care conține recomandările. N-am nimic împotriva recomandărilor, dar cu toate acestea am niște uh, propuneri menite a clarifica anumite puncte incluse în această parte. Dezbaterea cu privire la nivelul uh, uh, potrivit de reglementare eu sunt de acord cu cei care sunt de acord cu, sau care militează pentru amendarea anexei 1 de la directiva privind uh, practicile comerciale neechitabile. Uh, sunt de acord cu includerea altor elemente pe liste. După aceea, în a doua parte, raportarea vorbește despre soluții europene, despre o listă de măsuri uh, direct aplicabile. Dar trebuie să recunosc că, că nu știu, modifi- modificarea directivei ar putea fi problematică Deci, subiectul cred că ar mai trebui să fie discutat. În ceea ce privește a, a, caracterul transfrontalier al problemei, eu, trebuie, eu consider că, la rândul meu, că autoritățile din statele membre sunt incapabile de unele singure să trateze această dublă calitate a produselor și tocmai de aceea dimensiunea transfrontalieră ar trebui să fie întărită. Cam acestea sunt comentariile mele. Vreau să-i mulțumesc din nou doamnei raportor pentru maniera sistematică în care tratează acest subiect sensibil din punct de vedere politic. Vă mulțumesc Uh, Doamna președinte, voi vorbi în uh, maghiară, sunt reprezentant al Comisiei uh, ENVI, spune domnul Hilveni. Așadar, vreau și eu să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest document. Vreau să le mulțumesc, de fapt, tuturor celor care s-au implicat în discuții. Uh, Dați-mi să vă spun că nu e neapărat o problemă care vizează estul Europei sau centrul Europei, ci avem de aici, aici de a face cu o problemă europeană. Mă ocup de tema aceasta de ani de zile, bine, din perspectiva protecției mediului înconjurător. Și am uh, văzut uh, ce se întâmplă în momentul în care lobbyiștii au venit la noi, lobbyiștii industriei uh, Um, agri, agroalimentare și lobbyiștii aceștia ne-au spus că ce e o prostie, paranoia, uh, știm că există gusturi speciale în centrul și estul uh, Europei. Uh, companiile au reacționat, unele dintre ele, dar să, să nu ne lăsăm induși în, în eroare. E o problemă europeană uh, și atâta timp cât nu va fi o anchetă la nivel european, cu siguranță nu vom rezolva nimic. Pentru că întotdeauna or să fie lobbyiști care să lupte pentru o ambiție sau alta. E principiul acesta al pieței unice îmi place tare mult. După aceea îmi place și univers, uh, um, uniformizarea aceasta a produselor. Nu mă deranjează același nume sau uh, același ambalaj. Dar să nu lăsăm la o parte compoziția. Compoziția este de asemenea importantă și ar trebui să fie aceeași. Uh, ori, tocmai compoziția este diferită și uh, compoziția diferită ar putea aduce cu sine pericole din punct de vedere al sănătății publice. Gândiți-vă, spre exemplu, la um, alimentele pentru copii. Dacă uh, ingredientele sunt altele, trebuie să vedem în ce măsură ingredientele respective aduc sau nu atinge resănătății. Doamna din Croația bine uh, remarca faptul că, iată, cel puțin uh, industria în parte s-a declarat uh, pe bază de voluntariat dispusă să elimine problema aceasta. An, dar eu sunt in, uh, istoric. Încă din anii 80 această problemă a, s-a, s-a întrevăzut. Și pe vremea aceea se vorbea despre voluntariat. Da, iată, nu s-a întâmplat nimic, ori e momentul să acționăm la nivel european. Doamna Vaidere urmează. Voi vorbi și eu uh, în uh, Letonia, vă mul- în Letona. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport de cea mai bună calitate. Raportul acesta conține absolut tot ceea ce ar trebui să conțină, dar îmi dau seama că mai există totuși uh, cale de îmbunătățire, după cum dovedește clar dezbaterea de astăzi. Am ajuns mai târziu, pentru că am, avut o, am participat la o ședință a Comisiei pentru Bugete. Și haideți să vă spun ceva despre Comisia pentru Bugete. Uh, la Comisia pentru Bugete am adoptat un proiect pilot pentru anul acesta, proiect pilot menit a descoperi metodologia potrivită pentru descoperirea, pentru identificarea diferențelor existente între produsele vândute în diferitele state membre. Comisia Europeană deja a trecut la punerea în aplicare a acestui uh, uh proiect pilot și sper că rezultatele obținute vor ajuta ajuta statele membre să identifice și să combată genul acesta de practici. Mă pot referi la propriul meu stat, la serviciul veterinar, de sănătate veterinară. Uh, serviciul acesta, uh, în momentul în care uh, verifică produse, descoperă anumite diferențe, dar de fiecare dată diferențele identificate nu sunt substanțiale. De ce? Pentru că nu există metodologia necesară pentru uh, identificarea acestor diferențe majore. Aceleași, tocmai de aceea e nevoie de această metodologie, o metodologie pe, pe care încercăm să o creăm prin intermediul proiectului nostru pilot vecinii noștri cred că se descurcă mai bine decât noi, au mai multe autorități care se ocupă de subiect și cred că de, reușesc deja să, să combată flagelul. Și dați-mi voie să fac și o remarcă de natură istorică. Uh, în 2014, împreună cu doamna Juițca din Croația, am încercat să le atragem colegilor atenția asupra acestui uh, aspect uh, prin intermediul unei declarații scrise. Pe vremea aceea, declarațiile înscrise erau în continuare permise. Și noi am încercat să atragem atenția Parlamentului European asupra acestei probleme, asupra dublei calități a produselor. Primiserăm uh, plângeri din partea alegătorilor noștri, ne-am dat prin urmare seama că există aceste diferențe și uh, am încercat să îi sensibilizăm pe colegi la această problemă. E drept, problema pare să fie mai uh, intens discutată în centrul și în estul Europei, dar uh, problema n-ar trebui, sau discuția n-ar trebui să se limiteze la cercul acesta al, uh, al statelor noi membre ale Uniunii Europene. Și vechile state membre trebuie să se implice în discuție. Deci este o chestiune de natură politică Vorbim aici despre diferențe între diversele produse, eh, dar chiar dacă diferențele nu sunt neapărat substanțiale, mie mi se pare că existența lor este discriminatorie și efectul asupra Uniunii Europene este unul negativ. Uh, Comisia Europeană, ă, Comisia Europeană a, s-a implicat deja în discuție. Încă din septembrie domnul Juncker spunea că e inacceptabil aceeași firmă, aceeași etichetă, aceeași produs, dar altă calitate în funcție de piața de vânzare. Ei, așa ceva este inacceptabil. Într-adevăr. Și salut faptul că am ă, cerut ă, sau am creat acest centru de autorizare și testare a alimentelor la Comisia Europeană. Centrul acesta a fost uh, inaugurat de curând și centrul acesta va îmbunătăți schimbul uh, de informații și cooperarea între statele membre. Ei, acesta este primul pas înainte. Trebuie să uh, constatăm sau să, să ne dăm seama unde sunt diferențele. Sunt multe produse pe piață, noi trebuie să ne dăm seama care sunt companiile care profită de pe urma acestei situații. Deci nu pot decât să salut primul pas întreprins de Parlamentul European în această direcție. Sper că vom continua să depunem eforturi și pe viitor, astfel încât consumatorii din centrul și estul Europei să beneficieze de produse care au exact aceeași calitate ca produsele vândute în vestul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum Comisia Europeană. Thank you. Uh, and, um, good morning to all of you. First of all, I would like... Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc doamnei Senalova, cu care colaborăm foarte strâns în dosarul acesta, dar și în ce privește transpunerea legislației uh, privitoare la consumatori la nivel transfrontalier. După cum au arătat unele intervenții, cele două sunt foarte strâns legate. Așa cum au spus uh, doamnele și domnii eurodeputați, uh, acțiunile întreprinse de comisie în ultimul an, dar și uh, cele spuse de domnul Juncker în discursul său privind starea Uniunii, arată că Într-o uniune a egalilor este inacceptat ca unii dintre cetățeni să se simtă cetățeni de mâna a doua. Perfect de acord cu acest lucru. De asemenea, suntem de acord că o serie întreagă de elemente aduse în atenția diferitelor guverne, a părților interesate, precum și a comisiei, arată că există practici din acesta de diferențiere. E important să menținem încrederea în piața unică a consumatorilor. Dar în același timp ea trebuie păstrată, deschisă și eficientă din punct de vedere economic pentru întreprinzători. De aceea Comisia în prezent lucrează foarte hotărât pentru a elimina practicile de afaceri discriminatorii sau restrictive care au fost uh, evidențiate de această întreagă dezbatere. Un rezumat al măsurilor pe care le-am uh, reprins până în prezent. Mai întâi, solicităm forumului de nivel înalt pentru mai bună funcționare a lanțului alimentar să, țin, să, ia, să se ocupe de această problemă și să ia în discuție un posibil dialog cu diferitele părți interesate. Forul acesta a mandatat Comisia și în special Centrul de Cercetare Comun să elaboreze o metodologie de testare robustă. Această activitate de almintere a început anul trecut într-un mod foarte amplu, cu implicarea tuturor părților interesate din statele membre, de la autoritățile din statele membre, laboratoarele alimentare, și asociațiile de producători, fi fiind aceea de a elabora o metodologie bazată pe probe științifice și care să fie acceptată de statele membre și de părțile interesate din acestea și care să se bazeze pe, deci, dovezi robuste și corect colectate. Vom adopta această metodologie, deci, în câteva luni după care se vor uh, desfășura în mod coordonat teste în mai multe state membre. Va fi vorba aici nu doar de noile state membre, ca să le spun așa, ca să o citez pe una dintre uh, doamnele care a intervenit, ci și va fi vorba de teste desfășurate până la sfârșitul acestui an și în statele membre ale UE 15. Analizăm toată legislația în vigoare și considerăm că legislația în vigoare pur și simplu trebuie să fie mai bine pusă în aplicare și e suficientă, poate fi utilizată pentru a combate astfel de practici. Ea interzice, de fapt, aceste practici de exemplu, directiva privind practicile comerciale sau în 2015 am făcut trimitere la calitatea dublă a produselor în mod direct în textele de lege. Deci, în lumina orientărilor acestora, vrem să elaborăm noi orientări mai specifice prin care să arătăm interplay and to be used cum putem să folosim mai bine uh, legislația în vigoare pentru a combate problema aceasta a dublei calități uh, a produselor, în special pentru produsele alimentare, pentru că aici s-au raportat cele mai multe probleme în testele de până acum. Dar mai facem ceva, și anume colaborăm cu autoritățile naționale, atât în ce privește domeniul alimentar, cât și în general, în domeniul mai amplu al uh, protecție consumatorilor. Am organizat și un atelier pentru o mai bună informare și pentru dezvoltarea practicilor și a competențelor. Vrem să dăm și bani sub forma cofinanțării autorităților din statele membre ca să-și dezvolte și ele capacitățile în domeniu. few months, uh, in a few weeks, uh, rather, I think we should now uh, see which are the member states who have been. Uh în special în acele state membre unde aceste oportunități ar fi cele mai binevenite. În paralel, Doamna comisar Iurova și a hotărât să se implice și a început un dialog cu asociațiile uh, comerciale și cu anumite companii, mai ales cele care sunt vizate direct de unele rezultate ale testelor. Punând presiune asupra acestor companii ca mai întâi ele să înțeleagă toate elementele dezbaterii inclusiv aspectele legate de protecția consumatorilor, dar și aspectele politice, astfel încât ele să-și revizuiască practicile de diferențiere și să găsească ele o soluție. Pentru că, așa cum am spus de mai multe ori, este o problemă de piață internă și o problemă foarte importantă, și anume să se asigure încrederea consumatorilor. More precisely, in relation to the report uh, which we have, uh, the draft așa cum se arată și în raportul de alminteri, uh, pentru a răspunde, de fapt, problemelor care sunt arătate în raportul prezentat. În acest sens, Comisia elaborează un nou, uh, uh un nou uh, pact pentru cu consumatorii în urma unui uh, bilanț pe care l-am efectuat și prin care vrem să propunem o revizuire țintită a directivei privind consumatorilor, inclusiv în ceea ce privește practicile comerciale. Vrem să arătăm în ce fel se poate pune mai bine în aplicare însă legislația existentă. Aceasta este ideea de bază. Vrem deci ca din toate unghiurile să încercăm să abordăm problema calității duble în pachetul acesta. Unul dintre lucrurile importante pentru noi este de a asigura calitate, de claritate maximă și siguranță pentru întreprinderi în primul rând. Vrem în același timp să ne asigurăm și că autoritățile competente se vor afla în situația de a pune în aplicare legislația. Și Comisia, Consiliul și Parlamentul considerăm că au datoria de a oferi un răspuns proporțional, dar și eficient. Deci e o activitate pe care o desfășurăm în comun, pe care am demarat-o și pe care o vom continua și în contextul acestui nou, să-i spunem așa, pact cu consumatorii. Calitatea dublă a produselor are un impact major asupra percepției pe care o au cetățenii în legătură cu piața internă. Câteva observații punctuale pe marginea raportului acum. Mai întâi, ne-am concentrat pe domeniul alimentar, pentru că aici s-au raportat cele mai multe situații problematice. Dar orientările noastre, UCPD, toate aceste elemente se pot aplica și altor sectoare decât cel alimentar. Dar al în uh, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, ne propunem ca la anul să uh, extindem cercetările și pentru alte produse decât cele alimentare. Apoi, produsele rebranduite. Aici problema vizează în special produsele care se află într-un pachet asemănător, deci trebuie să se țină seama de toate elementele ambalajului, Trebuie ținută seama de uh, eticheta aplicată pe pachet și mm, de prezentarea produsului în general. Acestea sunt observațiile punctuale specifice pe care voiam să le fac. Și acum în ce privește activitatea Centrului Comun de Cercetare. Sperăm ca spre finele anului să putem să colectăm până la sfârșitul anului să putem colecta mult mai multe probe cu ajutorul acestui centru. Vă mulțumim foarte mult pentru toate intervențiile și vă asigur că vom ține seama de ele. Um, our, uh, Ianova, Mulțumesc. Și acum, în fine, doamna Sărănova, doamna raportor, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori mai întâi să le mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții, Aștept cu interes amendamentele și sper că până la urmă să avem un raport de bună calitate care să permită progrese și mai mari în acest domeniu. Avem nevoie de o soluție aplicabilă în întreaga Uniune Europeană pentru a putea să uh, redresăm și să menținem încrederea consumatorilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! există un termen pentru înaintarea amendamentelor și anume 17 aprilie la ora prânzului. Vă mulțumesc foarte mult! Și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi al sesiunii de față, și anume analiza proiectului de raport cu privire la fluxul liber de date fără caracter personal în Uniunea Europeană. Raportor este Ana Maria Corața Bil. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți să vă prezint acest raport, este un uh, pas fundamental pentru realizarea unei noi viziuni care să asigure internetul liber și sigur pentru toți. Eliminând în avantajul companiilor diferitele bariere și povere, așa încât ele să poată concura la nivel internațional în condiții de egalitate. Regulamentul va institui cel de-a cincea, de-a cincea libertate de mișcare în Uniunea Europeană, libera mișcare a datelor. Este um, uh, în felul acesta se vor uh, realiza multe câștiguri de-a lungul întregului lanț al valorilor, prin termen de cloud computing, big data, uh, Uh, inteligența artificială, va fi stimulată inovarea și vor fi stimulate economiile. Câteva elemente centrale. Localizarea uh, datelor crește până la 100 cu, până cu la <laughs> până la cu 150% costurile. S-ar putea, prin eliminarea acestor lucruri, să se câștige până la 8 miliarde de euro pe an. sunt uh, libera circulație a datelor ar putea să aducă câștiguri uh, estimate la practic uh, a, ca și când am fi semnat cele două uh, acorduri uh, cu Statele Unite și cu Canada. Sunt, deci, în această propunere elemente fundamentale care să permită creșterea să, de, să, să permită folosirea la maximum a, prof, a potențialului de creștere. Trei sunt avantajele principale în această propunere. Mai întâi, creșterea mobilității transfrontaliere a datelor fără caracter personal, eliminându-se localizarea datelor și cerințele de localizare. autoritățile competente trebuie să aibă posibilitatea de a accesa datele stocate într-un alt uh, stat membru, iar utilizatorii ar putea să uh, uh, aibă un acces mai ușor la portabilitatea da, datelor de la un serviciu de cloud computing la altul. Salut tot ce au făcut în, acest, în această propunere și Comisia, și Consiliul, și raportorii din umbră și uh, Aș vrea să uh, includ uh, toate îngrijorările și toate observațiile colegilor în raport ca să putem să promovăm cât mai rapid adoptarea acestui act legislativ foarte important. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit cu expertiză extrem de utilă la acest dosar eminamente tehnic. Raportul meu se concentrează pe cinci domenii cheie exceptarea pentru securitatea publică, accesul autorităților publice, uh, portabilitatea datelor, revizuirea. Este foarte multe clarificări care trebuie să vină în urma întrebărilor adresate de părțile interesante. Am arătat că fluxul liber de date trebuie să fie în avantajul autorităților publice și mm, private și, și companiilor private. statele membre nu vor, să, nu vor putea să interzică stocarea pe teritoriul unui alt stat, stat membru a datelor, cu excepția invocării uh, securității publice. De asemenea, aceste dispoziții se vor aplica la toate nivelurile de guvernare, național, regional, local și vor viza aspectele de reglementare administrativă al, pentru toate aceste niveluri. Cât privește excepția de securitate publică, sigur că respectăm dispozițiile din tratate, m-am bazat pe tratate și pe jurisprudența în vigoare pentru a clarifica atât cât se poate ce anume intră sub incidența acestei exceptări de securitate publică. Sugeri, am vrea să o îngustăm această exceptare la uh, motive imperative de securitate publică. Ca să fim corecți, am spus că nicio împrejurare treb- nu trebuie ca companiile să profite de aceste dispoziții pentru a uh, ascunde de autoritățile publice informații. De aceea am vrut să facilităm accesul autorităților publice la aceste date fără caracter personal stocate în afara statului membru respectiv. În cazul în care un stat membru este obligat să solicite aceste date de la un alt stat membru, prin intermediul uh, punctelor de acces unice, atunci acest acces trebuie să li se acorde potrivit uh, legislației din statul gazdă. În ce privește activele mixte, dragi colegi, să fim uh, limpezi între GDPR, Regulamentul General privind protecția datelor, care va intra în vigoare în mai, și regulamentul la care lucrăm, nu există niciun fel de suprapunere. Sunt lucruri diferite, cu domenii de aplicare diferite, însă împreună, complementar, pot, să sperăm, crea un spațiu comun de, pentru libera circulație a datelor. În ce privește, deci, aceste date mixte? Datele personale vor fi acoperite de GDPR iar regulamentul acesta va viza datele nepersonale. Dar atunci când există seturi de date mixte, și acestea sunt legate strâns între ele și nu pot fi separate, sau dacă ar fi prea costisitor să fie separate, dar minter experții ne spun că acesta este viitorul, vor fi din ce în ce mai multe date fixe, cu, mixte, cu uh, din ce în ce mai multe date fără caracter personal, care le însoțesc pe cele cu caracter personal. Deci când avem un mix de date, câteva personale, dar majoritatea fără caracter personal, deci câteva nume, câteva e mail și date administrative, atunci s-ar aplica acest tip de dispoziții la care mă refer în raportul meu. Știm că uh, s-au investit mult la nivelul companiilor uh, private mm, în consultanță ca să se înțeleagă exact la ce se referă GDPR. Cu toate acestea pot să se genereze uh, poveri administrative, piedici administrative și costuri majore pentru IMM-uri pentru respectarea GDPR. Și atunci ar fi incorrect să le obligăm să respecte GDPR și atunci când vorbim de datele fără caracter personal care se regăsesc într-un mix de date. Pe de altă parte, GDPR-ul nu poate fi schimbat prin acest regulament privind uh, libera circulație a datelor. Nu putem să modificăm domeniul de aplicare, eventual să-l limităm, dar nici într-un caz să-l extindem. Deci atunci când există date cu caracter personal în Uniunea Europeană, li se aplică GDPR, Regulamentul General pentru Protecția Datelor. De aceea am spus că regulamentul nostru să se aplice întregului set de date, fără a prejudicia în niciun fel aplicarea regulamentului general pentru protecția datelor. Sper să fi fost limpede. Știu că unii dintre colegi uh, s-au referit la acest subiect particular. Trebuie, de asigur, să existe uh, claritate și securitate în dispozițiile legislative, dar nu putem reglementa viitorul. De aceea am spus că Comisia ar trebui să înainteze orientări, să mm, producă orientări. Am vrut să existe orientări pentru ca GDPR-ul să poată fi mai ușor interpretat și până la urmă am primit astfel de orientări în al 12-lea ceas din partea Comisiei. Ceva am primit din partea Comisiei și încă o dată vreau să, să mai spun că este important să existe orientări înainte de aplicarea regulamentului, de intrarea în vigoare a aplicării regulamentului GDPR, măcar în al 12-lea ceas vom putea să ajustăm apoi dispozițiile legislative pe măsură ce mm, tehnologia va evolua și inovarea își va spune cuvântul. Important este să nu instituim piedici. Deci protecția datelor cu caracter personal va rămâne în vigoare. Și un ultim lucru pe care vreau să spun este că, în orice caz, Regulamentul General pentru Protecția Datelor uh, include libera circulație a datelor prin definiție. În ce privește liberul flux de date, uh, trebuie să se poată schimba furnizorul de servicii cloud uh, dacă dorește. Asta presupune libera circulație a datelor. Deci eu sunt în favoarea unor uh, coduri de conduită de autoreglementare aici, dar în același timp asta nu înseamnă că toate părțile interesate primesc uh, cec în alb. Lucrurile acestea trebuie să se facă într-un termen rezonabil, limitat și potrivit cadrului de lege legiferare. Deci nu neapărat trebuie să încurajăm procesele, dar trebuie să le monitorizăm. E important să existe însă un echilibru și utilizatorii să fie reprezentați în mod egal în acest proces. S-a cerut mai mult timp și mm, din experiența anterioară a codurilor de conduite știm că e nevoie de mai mult timp uneori, deci am propus 2 ani în total, un termen total de 2 ani pentru elaborarea de coduri de conduită. De asemenea, am redus uh, partea cu un caracter mai detaliat în legislație, pentru că nu considerăm că asta ar ajuta sectorul industrial. la nivelul acestor uh, coduri de conduită. În ce privește revizuirea, este importantă pentru că oferă ocazia unei evaluări Comisia trebuie să prezinte colegiuitorilor un raport și dacă va fi nevoie de o revizuire, atunci colegiuitorii o vor face, dar asta în urma unei evaluări a evoluției tehnologice, inova a inovației și a tuturor lucrurilor pe care acum nu avem cum să le cunoaștem. Am propus reducerea termenului pentru revizuire de la 5 la 3 ani, tocmai pentru a oferi posibilitatea uh, intrării în pas cu evoluția tehnologică care va fi apărut între timp. M-am uh, concentrat pe trei domenii în care este nevoia cea mai mare de evaluare. Așa cum spuneam, este vorba de acea zonă gri a uh, datelor mixte, implementarea uh, exceptării pentru securitate publică din partea statelor membre, ca să ne asigurăm că nu se face abuz și, desigur, codurile de conduită. În încheiere, doamnă președinte, consider că aceasta chiar este un exemplu de mai bună reglementare. Aici putem, într-adevăr, măcar de data aceasta, să realizăm un regulament care dereglementează și pentru competiția, pentru concurența europeană e un, un element esențial. Am vorbeam despre China. Acest regulament va permite să concurăm cu China pe picior de egalitate în viitor. Este cu adevărat un, reg un regulament care promovează armonizarea normelor, este o, aduce plus valoare, elimină fragmentarea și ajută piața internă din punctul meu de vedere. Raportul comisiei a fost uh, bun și se baza pe o evaluare de impact uh, solidă. Din punctul meu de vedere, comisia a îmbunătățit propunerea comisiei și acum nouă ne revine sarcina de a uh, oferi un Ferrari de regulament și nimic mai puțin decât atât. Ambiția mea este de a începe negocierile încă din timpul președinției bulgare și vă rog să mă ajutați în sensul acesta, să ne spuneți rapid toate îngrijorările dumneavoastră, dar cuvântul cheie este rapid. Mulțumesc. Much uh, for this clear uh, overview uh, like to to the Mulțumesc dau acum raportorilor din umbră de la SND Cristel Schaldemose. Vă rog, mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în daneză, dar înainte de asta o să spun că nu cred că ar trebui să încercăm să obținem un Ferrari, ci un Volvo. Un Volvo e un pic mai sigur uh, de condus. Poate nu e așa de rapid, dar te duce la destinație sigur. Și acum trec pe daneză. intervenția e un pic tehnică, deci voi vorbi daneză. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi raportorului nostru, raportoarei noastre. Cred că a făcut uh, lucruri foarte interesante. Am avut deja o ședință a raportorului din și cred că este clar din raportorul din, de, din proiectul de raport că E un început pentru o, o premisă pentru un bun rezultat. Cred că e important să uh, obținem legislație bună și relativ rapid. Nu știu trebuie să avem grijă să nu exagerăm impactul uh, aceste legislații, dar sunt de acord că ar trebui să facem lucrurile să se miște cât mai rapid. De asta vorbeam de Volvo, pentru că trebuie să fie un instrument sigur. Am câteva comentarii specifice și după aceea câteva mai uh, procedurale. La amendamentul numărul 3, cel care vorbește despre date uh, mixte. dar abordarea Consiliului, Consiliului uh, nu știu dacă este corectă. Uh, dacă, eu cred că aici GDPR-ul ar trebui să aplice și nu acesta. Deci voi face un amendament care uh, urmărește poziția Consiliului. Cred că este important uh, să ne asigurăm întotdeauna că datele sunt protejate, pentru că Asta este o precondiție. Oamenii trebuie să uh, fie siguri că datele personale nu vor fi tratate uh, ca date ca și date personale. Apoi, uh, avem chestiunea securității datelor pe care am discutat-o la ședința raportului din Ce vrem este să ne asigurăm că am folosit uh, aceeași definiție, a definiție ca siguranța publică, definiția pe care am folosit-o în legislație. Deci, cred că putem considera, putem la considera atunci o ușoară schimbare a formulării. E important să nu folosim tot felul de bariere tehnice și explicații pentru localizarea datelor, dacă acesta nu este necesară dar uh, vom avea localizarea datelor din motive de securitate mai degrabă decât să spunem că uh, trebuie să fie absolut esențială. Ar trebui mai degrabă să vorbim, ar trebui să spunem că dacă statul membru, statului membru îi se permite acest lucru, el trebuie să demonstreze că există o amenințare la adresa uh, siguranței publice. Nu cred că suntem în dezacord aici și uh, Aș vrea să vă mulțumesc pentru amendamentul 24, această idee de a elimina birocrația inutilă. Dacă vrem ca această legislație să fie eficientă, uh, statele membre n-ar trebui să-și facă griji în legătură cu accesul la date pe care le-ar putea deține un alt stat membru. Bun, n-ar trebui să primească acces doar așa de dragul de a primi acces, trebuie să existe un motiv uh, Uh, legal întemeiat și atunci accesul trebuie să fie permis. Cred că ați uh, uh, formulat foarte bine amendamentul 24 unde se spune că și companiile vor fi ascultate. Da, e bine că încercăm să reducem un pic birocrația, pentru că asta este absolut esențial pentru ca statele membre să nu fie îngrijorate de eliminarea regulilor de localizare. Și apoi mai este și problema codului de conduită. Pe de o parte, uh, reducem uh, perioada de evaluare uh, în care Comisia decide dacă această legislație este aplicabilă în același timp, extindem perioada în care industria poate să facă un cod de conduită. Deci pe unii îi presăm să se grăbească și pe alții îi uh, lăsă, altora le lăsăm mai mult timp. Uh, un alt lucru care a fost menționat în cursul workshop-ului pe care l-am avut la comisie de prima dată, prima dată când am examinat această legislație, în uh, cursul acestei audieri am aflat că există o zonă gri, foarte multe date care nu sunt de natură personală, care ar putea fi uh, schimbate astfel încât să nu fie la fel de anonime cum, uh, anonimizate cum erau. Deci se exploatează cumva datele, de anonimizarea datelor. Deci trebuie să avem grijă să nu deschidem uh, ușa acestei situații în care datele sunt de anonimizate și să avem până în cele din urmă un, un flux de date personale Uh, care curge în Europeană. Poate nu m-am exprimat foarte clar, dar o să vin cu un amendament uh, care va încerca să asigure această uh, situație. Deci dacă vrem să avem flux liber de date, trebuie să fim capabili, să, trebuie să putem să avem încredere că datele noastre personale nu sunt accesibile în mare. Deci fluxul liber al datelor nu înseamnă accesul liber la date. Și un ultim punct, avem un termen limit pentru amendamente, care este luni. Totuși, nu a fost posibil uh, ca asistenții noștri să uh, acceseze uh, aplicația de unde se depun amendamente. Sper că secretariatul rezolvă această problemă, pentru că dacă vrem să putem, punem amendamente rapid, avem acces la sistem, nevoie de acces la sistem. Vă mulțumesc pentru cooperare și sper că vom ajunge la un acord. Mulțumesc foarte mult. Uh, în ce privește uh, comentariul noastră legat de termenul limită, secretariatul spune că este posibil să le extindem cu o zi. Deci până pe 27. Ana Maria, da, sunt de acord, spune doamna Curața Bil. Așadar, de la ECR, domnul Dalton, din nefericire el este bolnav și m-a rugat pe mine să iau cuvântul în locul lui. Mai întâi ar vrea să mulțumesc raportoare pentru cooperare și pentru deschiderea la dialog pe care a manifestat-o până acum și pentru faptul că îi informează pe raportorii din legătură cu proiectul său de raport înainte de a-l trimite la traducere, ceea ce va asigura uh, un proces cât se poate de uh, corespunzător. Susține eforturile raportorului de a reduce excepțiile la acest regulament. Experiența ne învață că există un risc real ca guvernele și autoritățile locale să folosească în mod greșit uh, și să localizeze în mod uh, inutil și non-necesar datele. Și dacă noi în Parlament nu suntem suficient de ambițioși pentru a păstra cât mai larg domeniul de aplicare, există un risc real ca până la urmă regulamentul să dezamăgească și să, nu, și să limite multe bariere în calea uh, uh, curgerii libere a datelor personale. Și asta e păcat pentru că uh, uh asta va duce la o creștere disproporționată a uh, creștere fluxului de, a fluxului de date. Deci ideea nu este să facem lucrurile mai dificile pentru autoritățile publice din acest, uh, prin, acest, prin această inițiativă, când e vorba, evident, de cereri legitime de acces uh, la date. Uh, asta este o preocupare pe care am auzit-o din partea multor autorități reglementare la ședințe pe care le-am avut acum. De asemenea, uh, acest regulament trebuie să se aplice achizițiilor publice. Aceasta este o o adăugire utilă la text. De asemenea, este de acord cu întărirea elementelor de revizuire ale acestei propuneri este un domeniu interesant. Trebuie să putem uh, reacționa la schimbări pe care nimeni nu și le poate imagina producându-se în acest moment. În ce privește setul de date, este complet de acord cu raportorul și a avut o conversație cu Comisia uh, recent. Acest regulament și uh, regulamentul GDPR sunt complementare, nu se suprapun, ele există în aceeași zonă juridică în Uniune. Majoritatea datelor conțin atât date personale cât și nepersonale, majoritatea datelor fiind nepersonale, inclusiv excluderea unor astfel de date mixte din domeniul de aplicare ar reduce beneficiile acestui regulament și uh, uh aplicarea acestui regulament la date non-personale nu înseamnă că uh, protecțiile uh, vor înceta să se aplice pentru uh, datele mixte, oriunde s-ar afla acestea în Uniunea Europeană. Dacă nu avem această abordare și dacă forțăm și obligația de a stoca separat datele, vom afecta IMM-urile în special. Și în fine, în ce privește portarea datelor, este de acord cu raportorul că trebuie să permitem piețelor să uh, facă un cod de conduită și să dăm timp acestuia să funcționeze și Concentrarea trebuie să fie pe un sistem transparent, uh, ambele amendamente fiind, a, a, elemente fiind menite să crească competitivitatea și uh, utilizabilitatea pentru IMM-uri în special. ECR-ul va face o serie de amendamente pe chestiunile care au fost subliniate, dar în direcția generală a raportoare și suntem nerăbdători să colaborăm cu Ana Maria. Acum aș vrea să dau cuvântul raportului din umbră pentru ALDE. Mulțumesc foarte mult, uh, doamne președinte, spune doamna Cerazova. Mă gândeam dacă vreau un Ferrari sau un Volvo. Aveam foarte multe lucruri în comun cu Cristel pentru că am uh, participat la trilogurile pentru omologare. Nu știu, și Skoda, eu zic că e o marcă destul de bună. Dar cel mai important este să facem, să avem o mașină care să meargă și cât mai repede. Deci vreau să-i mulțumesc Ana Maria pentru raportul său. Cred că merge într-o direcție foarte bună. De asemenea, salut faptul că încercăm să grăbim acest proces aici în Parlament. Începește uh, datele mixte. Trebuie să discut mai mult cu grupul meu. În rest, am doar câteva comentarii. Acesta e un regulament și nu o directivă. Ar trebui să spunem uh, mai clar că cerința de localizare se referă la uh, cadrul juridic al statului membru și nu la relații de tip business to business. Dacă ne uităm în articolul 411, fără cerința legată de localizarea datelor, acesta nu ar putea fi înțeles corect. Susțin faptul că un stat membru nu ar trebui să spună unei bănci, de exemplu, că datele ei trebuie localizate într-un anumit loc sau altul, dar în același timp cred că banca care face un serviciu privat cu un furnizor de servicii trebuie să poată decidă localizarea aceste, acestor date, dar trebuie să fie o decizie comercială. Vreau să spun clar că uh, comentariile raportului sunt corecte, dar furni, uh, Uh, formulări suplimentare ar fi necesare pentru a clarifica textul. La articolul 6 sunt de acord cu amendamentele generale uh, pe care le faceți, care se potrivesc cu unele din activitățile Consiliului. Aș fi atentă la includerea principiului interoperabilității, pentru că e un termen care ar putea fi înțeles greșit. De fapt, uh, nu cerem companiilor să se asigure că tot software-ul lor este interoperabil, portabilitatea nu înseamnă că uh, software-ul companiei A trebuie să trateze datele exact ca și software-ul companiei B, ci înseamnă că o companie trebuie să fie capabilă să extragă date dintr-un dosar și să, o, și să le proceseze, ceea ce poate presupune și schimbarea formatului. GDPR-ul vorbește numai de interoperabilitatea formatelor, considerentul 68 și că datele trebuie transferate într-un mod structurat, utilizat în comun și care se poate fi citit de calculatoare. De aceea ar trebui să ar putea, am putea redu, uh, elimina aceste uh, termene, aceste formulări. Și în fine, cred că formularea legată de orientări privind uh, seturile mixte de date în articolul 9 și considerentul 28 ar trebui să fie întărită puțin. Ce vrem exact să includem în aceste orientări. E doar o întrebare legată de ce înseamnă formulare legată, inextricabil sau niște practici pe care le sugerează considerentul. Pentru moment, Comisia ar putea să includă absolut orice în aceste orientări și atunci ar fi util să dăm uh, o mai bună orientare orientărilor. Uh, aceste chestiuni și poate câteva schimbări minore la considerente ar duce la un proiect de raport foarte bun și sunt nerăbdătoare să colaborez cu Ana Maria Criste și cu ceilalți colegi pe acest dosar important. Mulțumesc foarte mult și, evident, voi uh, face amendamente în limba engleză ca să creștem viteza întregului proces. Mulțumesc foarte mult. În numele verzilor, Giulia Reda, ai cuvântul. Mulțumesc și eu aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru un excelent uh, proiect de raport care va crește substanțial viteza negocierilor. Suntem de acord cu comentariile legate de seturile mixte de date. Este clar că dacă datele nu sunt legate și pot fi ușor separate, atunci nu sunt date mixte de la început, dar e pur și simplu imposibil să cere o separare clară a datelor personale și a celor non-personale în toate cazurile. GDPR-ul se aplică tuturor datelor personale, deci sigur că se aplică și seturilor mixte de date, dar cred că din acest punct de vedere deja avem un acord uh, foarte puternic între diferitele grupuri. Ne place calendarul ambițios și scurtarea uh, termenului de revizuire din prevăzută în proiectul de raport. Credem că o restricționare și o clarificare a accesului public e o idee bună, ca să ne asigurăm că statele membre chiar aplică acest principiu uh, care presupune să scape de localizarea datelor atunci când nu e niciun motiv să o, o mai ai și cred că este o idee bună și oricum cred că trebuie să adăugăm această excepție legată de siguranța publică în cadrul revizuirii pentru că se poate dovedi că până la urmă statele membre nici nu o să aibă nevoie de această excepție. E o idee interesantă uh, dacă informația legată de cerințele de localizare poate fi adăugată porții digitale unice. Am început astăzi negocierile pe acest subiect, Single Digital Gateway, și cred că dacă Comisia e de acord, uh, putem să o discutăm deja la nivel tehnic, pentru că cu cât există mai multă informație relevantă uh, în Uniunea Europeană pentru cetățeni și pentru, uh, pentru companii, cu atât mai bine. Unde avem o viziune diferită la codul de conduită în legătură cu localizarea datelor. Mi se pare de bună să se menționeze standardele deschise și de, de asemenea susțină, susținem menționarea specifică a datelor care pot fi citite de calculator, dar tot nu înțelegem de ce, pentru date non-personale, ar trebui să existe un cod de conduită, în timp ce la GDPR se prevede o obligație legală pentru oferirea localizării datelor. De asemenea, ă, ținând seama de chestiuni cum ar fi ă, datele, seturile de date mixte, ă, ar trebui să, ca aceste lucruri să fie cât mai apropiate cu putință, deci am cere o localizare a datelor non-personale conform obligației existente în GDPR. Nu suntem convinși de argumentul Comisiei că nu există suficiente dovezi pentru a face asta, pentru că au fost suficiente dovezi ca să se includă acest lucru în GDPR. Și când vine vorba de nevoia de portare a datelor, nu e așa o diferență mare între datele personale și non-personale, pentru că până la urmă e de, totul e despre a putea schimba serviciul și de a putea face acest lucru în aceleași circunstanțe și pentru datele personale și pentru cele non-personale. Dar acesta e principala chestiune unde avem o opțiune diferită. În general considerăm că proiectul de raport uh, pune punctul pe ei acolo unde trebuie și credem că vom putea uh, acționa rapid. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și atunci mă bucur să Dau cuvântul domnului uh, Șastane de la Comisia Europeană. Vă rog. Bună dimineața tuturor. Uh, mulțumesc pentru activitatea extinsă pe care a făcut-o Comisia pe acest uh, dosar. Mulțumesc doamnei Corața Bilte în special pentru munca sa susținută și pentru acest raport. Mulțumim și tuturor raportorilor din umbră și pentru interacțiunile pe care le-am avut împreună. Cred că, fundamental vorbind, uh, suntem uh, într-un acord uh, legat de principalii parametri a acestui regulament. Cu toții ați făcut comentarii foarte importante, dar înainte să discutăm la virgulă, ca să spun așa, cred că principiul care stă la baza acestei, acestui regulament este un acord mai larg privind-o nevoie vom ne propunere. Așadar, suntem nerăbdători să continuăm să colaborăm cu noastră și să continuăm să îmbunătățim textul. Mai precis, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă întorc la câteva dintre elementele principale care au fost uh, menționate în discuție și în raport. Întâi, uh, salutăm uh, faptul că ați încercat să reduceți sau că mențineți excepția uh, Ne de da, lipsa de apetit de a extinde excepțiile păstrându-le legate doar de securitatea publică și specificând clar ce presupune acest lucru și de asemenea nevoia de a păstra datele din sectorul public în domeniul de aplicare a acestui regulament. Asta e foarte important pentru Comisie și uh, E, uh, aici miza e legată de politicile de e-government și de uh, dat, politicile uh, legate de e-data. Deci, din acest punct de vedere, păstrarea sectorului public uh, în domeniul de aplicare mi se pare fundamentală. De asemenea, uh, chestiunea pe care ați abordat-o și anume introducerea uh, clarificarea faptului că toate nivelurile administrației publice, național, local, sunt uh, prevăzute în domeniul de aplicare, de asemenea foarte important. Începește accesul la date, este foarte clar pentru noi că acest mecanism propus în acest regulament nu există acolo pentru a, a uh, lua precedența asupra altor forme de cooperare. Există o mulțime de mecanisme de cooperare menite să faciliteze accesul transfrontalier la date în domeniul da, impozitării, de exemplu, dar și ordinele europene de investigații sunt un alt mecanism uh, prin care se poate obține acces transfrontalier la date. Deci, articolul 5 este o plasă de siguranță care a fost uh, pus acolo la cererea statelor membre în dialogul inițial uh, pentru pregătirea acestei legislații. Deci în cazul în care nu sunt alte mecanisme de cooperare disponibile, să existe ceva care să asigure că autoritățile de reglementare au acces la date atunci când ele sunt stocate într-un stat membru diferit. cea mai, uh, punctul cel mai important de discutat uh, se referă la datele mixte. În principiu susținem uh, complet ceea ce a spus doamna Corața Bild și anume faptul că acest regulament nu schimbă aplicarea sau implementarea GDPR și asta e foarte important pentru Parlamentul European și la fel și pentru Comisie, în special uh, din moment ce GDPR-ul o să intre în vigoare în luna mai, deci foarte curând. Și apoi, uh, cred că e și o chestiune legată de modul în care înțelegem formulările juridice. Trebuie să ne asigurăm că acest regulament nu interferează cu aplicarea GDPR și chiar în cazul uh, datelor mixte, GDPR se aplică în ce privește protecția, aspectul de protecție a datelor. Așadar, ideea ar fi nu să încetăm să uh, introducem, uh, să nu mai introducem datele personale în domeniul de aplicare al acestui regulament, pentru că ar fi o contradicție dacă am începe să facem asta. Dar, din nou, cred că e doar o chestiune de frazare, de formulare. În ce privește portarea, cred că trebuie să dăm o șansă industriei să-și folosească cunoștințele și bunele practici și să colaboreze, dar de asemenea să colaboreze și cu baza de clienți și cred că asta e un element foarte important în dezvoltarea acestui cod de conduită Adică poate fi o situație din care toată lumea să câștige. Deci dacă ne uităm acum, uh, uh, opțiunea de cloud computing e doar la 21% în Europa, cu o diversitate foarte largă începește adoptarea de la un stat membru la altul. Așadar, dacă providerii de servicii de cloud uh, cresc uh, încrederea consumatorilor, își vor crește și baza, numărul de consumatori, dar pentru asta trebuie să ofere asigurările necesare potențialilor uh, clienți că dacă își mută datele la un astfel de provider, ei nu vor rămâne blocați cu acest provider pentru totdeauna. Deci, capacitatea de a te muta la un altul va crește foarte mult încrederea în acest tip de servicii din partea clienților. Un alt aspect este că dacă vrem să păstrăm un nivel puternic de participare în dezvoltarea acestui cod de conduită, este important să mobilizăm și stakeholderi, părțile implicate, providerii mari de servicii de tip cloud, dar și jucătorii mai mici și sunt mulți dintre aceștia în Uniunea Europeană. Dar e foarte dificil să păstrezi uh, participarea IMM-urilor la acest tip de exerciții dacă perioada de retenție e prea lungă. De aceea, uh, noi uh, propunem uh, un calendar condensat cons, pentru a asigura și participarea jucătorilor mai mici. În ce privește orientările, e un lucru pe care cu care Comisia nu are o problemă. Singura preocupare ar fi să ne asigurăm că asta nu întârzie procesul uh, de intrare în vigoare a acestei legislații. Dar uh, aici cred că nu sunt, uh, n-ar trebui să fie surprize. Și câteva comentarii complementare în ce privește intervenția domnului Șal de Muze, care s-a referit la deanonimizarea datelor. Cred că asta este tăria propunerii Comisiei în legătură cu definiția datelor non-personale. Deci, într-adevăr, vrem ca acest regulament să uh, prevadă viitorul, în sensul că date care sunt considerate anonimizate astăzi, poate în viitor, uh, cu dezvoltarea uh, tehnologiei și inteligenței artificiale, deci poate în viitor astfel de date s-ar putea de-anonimiza dar în acest caz este foarte clar că GDPR-ul s-ar aplica acestui tip de date, pentru că ele, dacă nu mai sunt anonimizate, devin date personale. Totuși, atât în GDPR cât și în acest regulament, sunt principii foarte puternice legate de libera mișcare a datelor și acestea oferă reguli simple prin care atât datele personale cât și cele non-personale, dar și seturile mixte de date pot funcționa liber pe teritoriul Uniunii. Salutăm uh, faptul că această comisie a lucrat uh, foarte rapid pentru a accelera procesul și chiar, așa cum a menționat doamna Jaranțova, se gândește la posibilitatea de a crește și mai mult viteza acestui proces. Ne place foarte mult această idee. Doamna Cearanțova, de asemenea, a menționat libertatea contractelor. E un lucru pe care, de asemenea, îl susținem total, atât pentru companii, cât și pentru administrația publică. E vorba de o libertate de alegere. Vrem atât uh, companiile europene, cât și administrația publică, la orice nivel guvernamental, să aibă libertate de a alege, să poată să-și stocheze și procesa datele oriunde doresc pe teritoriul Uniunii Europene. În ce privește portarea, doar uh, un ultim comentariu pe acest subiect, Așadar, Uh, s-a menționat posibilitatea unei obligații, obligativități. Noi uh, vedem că uh, companiile europene se luptă ca să-și găsească loc, să-și câștige locul în piața foarte competitivă a serviciilor de cloud. Deci trebuie să le dăm o șansă să joace pe această piață și să participe și la elaborarea acestui cod de conduită. Una dintre preocupările pe care le-am înțeles de la jucătorii mai mici, ei se tem că aceste Uh, servicii vor merge spre concurența la nivel internațional. Deci trebuie să ne asigurăm că menținem niște condiții egale în Europa și, de asemenea, avem și alte experiențe cu coduri de conduită, mai ales în domeniul protecției datelor și uh, avem dificultăți uh, să facem astfel de coduri pe perioade lungi de timp. Deci vrem să mobilizăm lucrurile pe o perioadă scurtă de timp. Comisia deja a lucrat, a început să lucreze, să colaboreze cu industria și cu utilizatorii de asemenea și suntem, avem încredere că am putea realiza acest cod de conduită împreună cu ei uh, pe o perioadă scurtă de timp. <clears throat> Așadar, uh, dați-mi să mulțumesc din nou Comisiei pentru raport. Suntem încrezători că putem uh, face acest dosar să progreseze într-o perioadă scurtă de timp și suntem nerăbdători să avem raportul final al Comisiei. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, asta ne duce înapoi la raportorul nostru, Ana Maria Corațabil. Mulțumesc foarte mult, Anelii. Uh, sunt recunoscătoare pentru susținerea pe care am primit-o din partea tuturor colegilor și vreau să mulțumesc și Comisiei pentru că ați răspuns la foarte multe preocupări exprimate de colegi. Sper că ați înțeles, colegi, că multe lucruri pe care le-am pus în text ar putea fi rezultatul de amendamente, unor amendamente de compromis. Am făcut asta ca să uh, creștem viteza procesului, să câștigăm timp pe anumite chestiuni specifice. Criste, la, uh, mulțumesc foarte mult. În ce privește datele mixte, e clar că nu putem schimba GDPR-ul cu acest regulament. Deci datele personale vor fi protejate indiferent ce facem cu acest regulament conform GDPR. Și de ce spun că acest regulament ar trebui să se aplice uh, datelor mixte? Pentru că nu afectează niciun fel GDPR-ul. Nu putem schimba GDPR-ul, nu putem să-i restrângem domeniul de aplicare. El se va aplica peste tot în Europa, dar în același timp nici nu putem forța IMM-urile să aplice GDPR-ul datelor non-personale, în special când experții ne spun că datele non-personale sunt o parte din ce în ce mai importantă a zonei acesteia gri și partea, da, partea jucată de datele personale este una minimă și sunt date administrative, cu tot respectul față de acest tip de date. Și când vorbeam de un Ferrari, Vreau să spun că există foarte multe mașini excelente în Europa. Alegeți-o pe care vreți, dar când spuneam că acest regulament schimbă uh, regulile, uh, spuneam asta pentru că avem puterea de a afecta lucrurile în bloc. La fel cum a făcut și cu codul de comunicare electronică. Deci dacă avem, uh, dacă reușim să facem lucrurile bine, împreună cu alte reglementări cheie pe care le avem acum în discuție, vom face un lucru foarte bun. Dacă greșim, vom afecta competitivitatea Europei și China va câștiga. Deci e o chestiune foarte serioasă. Puterea noastră de a face rău e foarte mare. ce privește problema securității publice, aș mai descris tu astăzi lucrurile, Cristel, sunt complet de acord, nu este nicio neînțelegere. Mulțumesc pentru amendamentul 24, îl apreciez foarte mult. În ce privește codul de conduită, aici pot să-ți răspund și ție și uh, iulie împreună presăm Comisia să facă o reglementare mai bună, mai multe analize și uh, de impact și odată ce au făcut lucrul ăsta corect, cred că ar trebui să respectăm uh, acest rezultat atunci când își fac treaba bine, când experții își fac treaba bine și sunt dovezi foarte multe cu alte domenii din Uniunea Europeană unde folosim coduri de conduită, de exemplu, cele mai bune practici în domeniul eficienței energetice. Mi se spune că lucrurile funcționează foarte bine. Și nu... nu e, GDPR-ul nu ar trebui automat să fie modelul pentru toate legile din Europa. Sunt și alte legi care ar putea fi folosite ca model. GDPR este diferit de FFOD și acoperă seturi diferite de date și deci de nu cre- deci nu cred că GDPR-ul ar trebui să fie mod automat modelul. Și de asemenea aș vrea să spun, Judy, că am încercat să răspund la preocupările tale în două feluri. Am adăugat faptul că Comisia ar trebui să monitorizeze procesul legat de codul de conduită. În text se spunea să faciliteze, să încurajeze. Eu am adăugat să monitorizeze. Asta înseamnă că ei trebuie să verifice că lucrurile sunt făcute în spiritul dorit de colegislatori. Și, în al doilea rând, cred că procesul de revizuire răspunde la multe din preocupările tale, în sensul că acest cod nici măcar nu se va fi terminat și deja o să începem evaluarea. Așadar, colegislatorul, colegislatorii au puteri foarte, foarte mari să intervină dacă ei consideră că procesul legat de codul de conduită nu merge în direcția cea bună. Deci cred că Ăsta e modul cel mai eficient de operare. Sigur, va dura mult mai mult să avem legislație pres- prescriptivă și părerea, umila mea părere este că avem mai puțină expertiză aici decât uh, actorii implicați, dar uh, sper că vei aprecia uh, monitorizarea și aspectul restrictiv în procesul acesta. Ce privește anonimizarea datelor, Crista, din nou mă întorc la tine, cred că nu trebuie să schimbăm nimic, într-adevăr sunt de acord, pentru că din nou, uh, hai să nu rezolvăm o problemă înainte ca ea să apară. Hai să... Dar să ne gândim și la viitor. Iulia, înainte să pleci, vreau să-ți mulțumesc pentru uh, conceptul de Digital Single Gateway. Exact la asta mă gândeam, nu puteam să pun în uh, în text uh, referință la un regulament care nu există, dar sper că negocierile tale se vor termina repede și că vom include exact asta în textul nostru înainte de sfârșitul trilogurilor. Mulțumesc foarte mult pentru asta. Mulțumesc foarte mult uh, ECR-ului și lui Daniel Dalton pentru susținere și uh, cred că n-am nicio problemă cu toate chestiunile pe care le-am menționat, DITA, articolul 4, articolul 6, interoperabilitatea și orientările. Cu siguranță am menționat în regulament faptul că trebuie emise orientări înainte de adoptare, deci uh, ne așteptăm ca acestea să nu întârzie procesul și odată cu asta, doamnă președinte, sunt nerăbdătoare să văd amendamentele. Doar, dragi colegi, uh, încercarea este să dăm certitudine juridică, reguli simple, definiții clare, aplicabile în viața reală. Deci haideți să Uh, obținem un mandat puternic de negociere cu Consiliul și să nu diluăm textul prea mult. Sigur, uh, dar uh, aveți dreptul legitim de a face amendamente, dar gândiți-vă la un text concis și cu efect. Vă mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc foarte mult, Ana Maria, și cum spuneam, termenul limită pentru amendamente va fi 27 martie, nu 26, și cu asta putem încheia Uh, acest punct și de asemenea și ședința noastră. Următoarea noastră ședință va avea loc pe 23 și respectiv 24 aprilie și aici aș vrea să încheiem ședința. Mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc secretariatului, interpreților și uh, o zi bună în continuare. Mulțumesc!